Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, începem reuniunea din această după-masă a Comisiei ITRA. Suntem puțin în întârziere pentru că în urmă cu câteva minute am încheiat întâlnirea pe care am avut-o cu congresmenii americani la care au participat coordonatori din partea Parlamentului European și toți participanții misiunii ITRE la Washington și Pennsylvania și vicepreședinții de la comisia noastră. Zece membri ai Congresului American au participat la această întâlnire cu, de la Comisia pentru Energie și Comerț o comisie foarte similară cu a noastră, se ocupă de aceleași teme, nu se ocupă de spațiu, dacă nu mă înșel, de întreprinderi mici și mijlocii, dar au competențe care țin de schimburi comerciale și de sănătate, sistemul de sănătate. Deci ambele comisii cu un portofoliu foarte larg, discuțiile au fost foarte rodnice, mai ales pe marginea TTIP, energia și alte teme, vă asigur că toată lumea a participat bine informată la această întâlnire. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, însă permiteți-mi să-mi pun ochelarii. Așa cum am discutat cu partenerii noștri uh, americani negocierile privind TTIP, Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții. Este punctul de pe ordinea de zi, o sesiune de informare susținută de Comisia Europeană privind TTIP. Și îi spun bun venit domnului Hido Hobo, șef de unitate la uh, pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii de la Direcția Generală Trade. Este an ne va informa despre a noua rundă de negocieri între Uniunea Europeană și SUA, care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni la New York. As you know, formal started two years ago. Cred că știți că aceste negocieri au început uh, aproape cu doi ani în urmă, un an și jumătate. După cum am spus, deja au avut loc nouă runde de negocieri oficială ultima dintre acestea doar în urmă cu câteva săptămâni. Has not reached a conclusion. Nu s-a ajuns la un acord dacă se dorește includerea unui capitol privind energia și materiile prime în acest uh, acord, așa cum am cerut noi în mandatul adoptat pentru aceste negocieri. Dar cu toate acestea, se pare că s-au făcut pași importanți înainte în ceea ce privește această temă, la ultima rundă de negocieri și invităm Comisia Europeană să ne dea mai multe detalii în acest sens. Este important să discutăm și despre întreprinderile mici și mijlocii în contextul negocierilor TTIP, pentru că de obicei se consideră că totul este ascuns, este secret, că nu poți afli nimic despre aceste negocieri. E bine, din potrivă, toate aceste informații se află pe, pe internet, pot fi accesate și noi uh, trebuie să informăm opinia publică despre disponibilitatea tuturor acestor informații legate de negocieri pe internet. Informații publicate după toate rundele de negocieri. Recomandările Urmează să le votăm în viitorul apropiat. În primul rând, la Comisia INTA și în iunie 2015 în plenară. Următoarea rundă de negocieri va avea loc în luna iulie la Bruxelles și am dorit să începem discuția noastră dându-i cuvântul domnului Hoban pentru a ne prezenta o privire de ansamblu a situației negocierilor și dacă este posibil să ne oferiți detalii privind progresele înregistrate în domeniile care țin de competențele Comisiei ITRE. Știți foarte bine că ne interesează anumite domenii importante pentru întreaga comunitate europeană, pentru cetățenii europeni, pentru sutele de milioane de cetățeni europeni care uh, au un strâns contact cu întreprinderile mici și mijlocii. Și vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă Buzek. Este o plăcere să revin la comisia dumneavoastră. M-am întâlnit cu dumneavoastră aici în uh, urmă cu câteva luni și mulți dintre dumneavoastră mi-ați adresat întrebări, v-ați exprimat opiniile referitoare la TTIP și este o plăcere să revin pentru a vă putea uh, oferi clarificări și răspunsuri la întrebările pe care le puteți avea. Între timp, am luat notă de avizul uh, dumneavoastră privind TTIP, l-am examinat îndeaproape și acordăm o, o atenție deosebită procesului de care se desfășoară și la Comisia INTA pentru a consolida diferitele avize, diferitele amend- amendamente care vor lua forma unui text unitar în săptămânile următoare. Astăzi este o zi specială din mai multe puncte de vedere pentru TTIP, pentru că Cecilia Malmström prezintă în această masă în Comisia INTA uh, orientările generale pentru reformarea mecanismului de soluționare a litigiilor între investitor și stat, ASDS. Știți că este un punct controversat și, și important pentru Parlamentul European și ideile prezentate de doamna Malmström sper că vor putea să răspundă întrebărilor numeroase pe care le-ați adresat în ultimele săptămâni și luni. Pe scurt, permiteți-mă acum să vă spunem în ce moment am ajuns uh, pe parcursul acestor negocieri după cea de-a noua rundă. De dimineață m-am întors de la Washington cu doamna comisar, unde s-a întâlnit cu domnul Foreman luni și marți, uh, reprezentantul Statelor Unite în aceste negocieri, deci informațiile sunt proaspete Poate știți că în Statele Unite ale Americii se desfășoară un, uh, un proces uh, uh, pentru ca administrația să obțină un mandat din partea Congresului American pentru aceste negocieri. Este un proces care presupune 6, 60 de voturi în Senat și o majoritate a voturilor în, casa, în Camera Reprezentanților. Sistemul este puțin diferit uh, președintele democrat trebuie să obțină voturi și din partea republicanilor. Drept urmare, se desfășoară foarte multe lucruri uh, interesante în uh, Washington pentru a obține această legislație, însă se speră că se va obține acest mandat până la sfârșitul acestei luni, luni sau cel mai târziu înaintea pauzei de vară a Congresului. În paralel, Statele Unite ale Americii discută în mod intens uh, acordul transpacific. În mentalitatea americană există un paralelism între negocierile transatlantice și cele transpacifice. Pentru partenerii americani este important să adopte în primul rând uh, acordul trebuie să-și, uh, să treacă prin procedurile interne pentru a putea încheia acordul transpacific, abia după aceea vor fi întrunite condițiile pentru a demara negocierile capitolelor mai delicate din TTIP, deci din din multe puncte de vedere, Comisia, din aceste puncte de vedere, Comisia încearcă să pregătească la nivel tehnic aceste negocieri, astfel încât toate elementele relevante să fie pregătite, astfel încât negocierile politice să poată demara în, moment, în momentul în care TTIP va fi încheiat. Dar există în continuare mai multe variabile necunoscute. Cred că dacă m-ați întrebat sincer în ce situație ne aflăm în aceste ne- negocieri. În mare, vă pot spune că negocieri de acest tip au nevoie de patru ani, dacă nu de o perioadă chiar mai lungă de timp pentru a fi încheiate. Rare ori se poartă negocieri pe un domeniu atât de larg, cu politici uh, atât de importante atât în Europa cât și în Statele Unite ale Americii, astfel încât uh, aceste negocieri să poată fi încheiată într-o perioadă mai scurtă de timp. Comisarul, comisarul doamna Marșon consideră că dacă vom putea încheia aceste negocieri uh, în admin, pe parcursul mandatului administrației Obama, ne uh, putem considera că am avansat foarte repede, dar un calendar mai uh, accelerat nu este posibil ținând seama și de diferitele termene procedurale care trebuie respectate în Statele Unite ale Americii. Începând de astăzi, dispunem de un proiect de text privind o, aproximativ o jumătate din capitolele care urmează să fie acoperite de un acord TTIP, 12 capitole din potențialul de 25 în total, sunt acoperite de acest proiect de text și negocierile finale ale, ace- ale acestui acord vor începe când toate capitolele, pentru toate capitolele vom avea un asemenea proiect de text. Nu am ajuns în această situație, însă în următoarele luni intenționăm să extindem numărul capitolelor pe marginea cărora avem un asemenea text consolidat. De la ultima Uh, runde de negocieri, dispune de un text complet privind uh, co- uh, cooperarea în domeniul de reglementare. Propunerile noastre pot fi accesate pe internet, astfel încât să vedeți care va fi abordarea în relațiile cu Statele Unite din punctul de vedere al compatibilității de reglementare. Puteți vedea că acest text nu prevede niciun fel de scădere a standardelor de, din Europa legate la sănătate, la drepturile muncii, protecția consumatorilor, a mediului înconjurător. Nu există o scădere a acestor standarde. Accentul este pus pe cooperare și acest lucru nu înseamnă că partea europeană își va pierde suveranitatea și mi se pare uh, foarte important să demarăm o campanie de informare și opiniei publice, ținând cont de faptul că există un grad atât de mare de îngrijorare privind uh, respectarea nivelului de protecție atât de important pentru noi în Europa. Și acum, dacă îmi permiteți, să vă spun câteva cuvinte referitoare la capitolul energetic pentru a înțelege unde, în ce situație ne, ne aflăm. În cele din urmă am uh, primit un, o propunere concretă, un text concret din partea Statelor Unite ale Americii, am insistat foarte mult, uh, timp de un an, să primim un asemenea text. Și acum, pentru prima dată, dispunem de o așa numită agenda adnotată, care reprezintă scheletul, outline-ul unui uh, text la care vom lucra împreună este un fapt, uh, un progres foarte important, mai ales în aceste domenii importante pentru Comisia ITRE. Textul pe care ni l-au transmis um, răspunde, reflectă domeniile pe care le considerăm noi ca fiind prioritare pentru a fi incluse în acest, uh, în acest tratat, deci domeniul de aplicare, tipul de produse energetice, apoi disciplina care sunt uh, măsurile încurajate prin uh, TTIP, accesul uh, părților terțe la diferite magistrale, um, problema monopolurilor în ceea ce privește resursele naturale, problema drepturilor de tranziție și eliminarea taxelor vamale asupra materiilor prime. Sunt doar câteva exemple, cele enumerate, dar nu trebuie să uităm de obligațiile privind transparența în momentul în care sunt organizate proceduri pentru eliberarea unor autorizații, obiectivele privind durabilitatea, legată de siguranța exploatațiilor petroliere offshore, dispozițiile privind eficiența energetică, diferitele tipuri de energie regenerabilă toate aceste elemente importante pentru noi se regăsesc și în propunerea de text uh, americană. Pe lângă toate aceste elemente, în mod paralel, am demarat un dialog politic privind uh, limitările la export care există în acest moment în Statele Unite ale Americii privind țițeiul și gazul natural lichefiat. Cred că această discuție are un caracter mai degrabă politic și mai puțin tehnic pentru că este vorba de condițiile în care Statele Unite ale Americii ar fi pregătite să exporte uh, țiței și gaz natural uh, lichefiat pentru, înspre Europa. Știți că există o lege privind uh, resursele naturale de gaz care prevede că în momentul în care există un acord de liber schimb cu Statele Unite ale Americii, se pleacă de la prezumția că aceste livrări de gaz natural sunt în interesul uh, Statelor Unite ale Americii. Pe noi ne interesează din punct de vedere strategic mai mult resursele de gaz natural, pentru că la frontierele de est ale Uniunii Europene ne confruntăm cu provocări binecunoscute, dar în momentul în care TTIP ar intra în vigoare, s-ar prevede o liberalizare a a restricțiilor privind exportul de, gaz, de gaze naturale pentru a putea fi cumpărat în Europa și discutăm acum despre uh, toate aceste elemente. Situația țițeiului este una mai complicată pentru că nu există această dispoziție specifică privind partenerii la un acord de liber schimb și există și o, o diferență de opinii între democrați și republicani, astfel încât nu este, o, nu este deloc clar dacă ar exista o majoritate care să susțină eliminarea acestor restricții în Congres. Republicanii sunt pro această idee, democrații mai puțin, însă, oricum, încercăm să purtăm această discuție cu Statele Unite ale Americii și nu recurgând la comentarii publice, pentru că acest lucru ne permite să purtăm mult mai bine negocierile. Un ultim comentariu, dacă mai permiteți, privind uh, sectoarele energetice energofage. Știm foarte bine că din punctul de vedere al tarifelor, îndepărtarea acestor uh, tarife este foarte interesantă pentru anumite sectoare energetice energofage din Europa care și-au cerut, care și-au dorit o perioadă mai lungă de eliminare treptată a acestor tarife pentru că există o diferență prea mare a prețurilor între SUA și Europa și încercăm să ținem cont și de acest uh, interes european în uh, negocieri și, în concluzie, poate alte două comentarii. Cred că până la vacanța de vară vom încerca să avansăm în toate domeniile negociate, astfel încât să ajungem la uh, un text uh, cât mai cuprinzător, astfel încât în toamnă să putem începe negocierile politice. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru remarcile noastre, foarte importante pentru noi și pot, dacă pot să spun, ca raportor al unui avis din partea uh, ITRE, am avut o întâlniri, una cu domnul Balzero, principalul negociator, cu două săptămâni, întâlnirea a avut loc la Bruxelles și cu o săptămână în urmă m-am întâlnit cu doamna comisar uh, Malmström la Strasburg ne-am întâlnit și cu reprezentanți uh, ai uh, președinților de comisii și am discutat stadiul negocierilor uh, TTIP. În ceea ce mă primește, dați-mi voi să subliniez punctele importante din punctul nostru de vedere sunt IMM-urile, și îndoielile lor în multe privințe, cum ar fi de pildă achizițiile publice, uh, standardizarea în uh, serviciile informatice și de telecomunicații, Uh, prețul uh, energiei uh, în industriile energofage, deschiderea frontierelor pentru GNL, armonizarea standardelor. Armonizarea standardelor ar putea să fie mult mai spinoasă decât chestiunea tarifară, pentru că noi nu avem tarife foarte mari între Uniunea Europeană și Statele Unite, 2 sau 3 puncte de procent. Standardizarea însă este uh, o problemă și am discutat în aceste întâlniri aceste probleme cu domnul Balsero și cu doamna Malmström. E timpul acum ca reprezentanții politi- grupurilor politice să ia cuvântul. sunt Downing din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc. Am câteva comentarii, întrebări în urma prezentării făcute. A fost uh, interesant să auzim, uh, să auzim uh, pe doamna comisar Malmström în această după-amiază. O să fiu foarte atentă și o să-l contrazic puțin pe președinte care a spus că toate informațiile se află pe internet. Nu e chiar așa. Avem o problemă cu transparența în ceea ce privește negocierile. O serie de texte care au fost uh, elaborate ca și texte consolidate. Ar fi foarte bine dacă uh, eurodeputații ar putea să aibă acces la aceste texte consolidate pentru a putea vedea uh, ce se discută. Uh, dimensiunea acestor negocieri este astfel încât uh, ar trebui să opereze atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană conform uh, standardelor Organizației Mondiale a Comerțului în ceea ce privește transparența. Acum, întrebări. În ceea ce privește capitolul energie, cred că trebuie să ne gândim la faptul că uh, Uh, există preocupări tot mai mari uh, în ceea ce privește uh, secțiunea disciplina, a treia parte din capitolul energie, transparența emiterii autorizațiilor. Există preocupări tot mai mari în legătură cu regulile și politicile privind exploatarea și explorarea gazelor de șist ar fi interesant uh, să avem o declarație clară din partea Comisiei în această privință. Însă, în afară de acestea, în capitolul energie, până acum erau indicii că uh, Statele Unite nu vreau să intre într-un capitol foarte cuprinzător, ci în secțiuni foarte concrete. Prezentarea dumneavoastră a arătat că sunt totuși dispuși să discute mult mai mult și cred că unul dintre uh, sectoarele unde am putea avea uh, o agendă pozitivă ar fi standardele privind eficiența energetică și o dezbatere privind uh, clima. Ar fi interesant să știm punctul dumneavoastră de vedere și în această privință. Apoi, în ceea ce privește celălalt capitol, am înțeles, capitolul IMM-uri, că există o dificultate din uh, partea Statelor Unite de a pune ceva concret pe masă la discuții. Noi în uh, Europa am venit cu o propunere cuprinzătoare. Deci care sunt perspectivele unui capitol solid în ceea ce vește IMM-urile? Mulțumesc foarte mult, uh, președintele. O să vă rog pe toți să respectați timpul, pentru că trebuie să încheiem la timp. Deci, din partea ECR-ului, lui Bacec domnul Lubacek. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, foarte interesantă, însă nu a avut uh, foarte multe detalii care sunt importante într-un astfel de acord. Am uh, vorbit astăzi cu congresmenii în legătură cu o serie de detalii dacă în ace- din acest acord, însă mă tem și trebuie să repet, problema cu substanțele chimice. Ați vorbit de taxa zero, bariera zero. Ce s-ar putea petrece? Uh, o scurcere a acestei industrii din Europa către alte zone și în felul acesta am uh, pierde uh, producția. Uh, problema asta este foarte importantă pentru noi. Mulțumesc pentru remarcile dumneavoastră. Doamna Miller, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru actualizarea informațiilor în legătură cu negocierile. Apreciem acest lucru și sperăm că fluxul de informație uh, Uh, va fi menținut cu comisia noastră și în viitor. Am un uh, comentariu, pentru că și eu am fost uh, prezentă la întâlnirea cu congresmenii. A fost foarte interesant să aflu că, așa cum a spus și dumneavoastră aici, Statele Unite încearcă să păstreze în afara publicității negocierile privind TTIP-ul. Nu este o temă în Congres, pentru că acum au o problemă cu acordul Pacific deci, uh, congresmenii ar fi surprinși să fie uh, întrebați astfel de lucruri în Europa. O să fie interesant atunci când uh, negocierile vor avea un caracter politic mai pronunțat în toamnă. Uh, acum o întrebare, în prima, în ceea ce privește achizițiile publice. Care sunt informațiile dumneavoastră în legătură cu poziția Statelor Unite în această privință? Uh, dacă Statele Unite sunt uh, pregătite să se apropie oarecum de poziția noastră, pentru că știm cu toții că este important pentru noi. A doua întrebare cu caracter mai degrabă politic în ceea ce privește alegerile din uh, Regatul Unit. Sperăm că lucrurile vor merge uh, bine. Totuși aș vrea să știu care este punctul de vedere al dreptului internațional în legătură cu astfel de situație. Asta ar însemna uh, să renegociem uh, tot acordul TTIP, ceea ce sper sincer că nu se va întâmpla. Mulțumesc. Domnul Urban Crespo, în numele GUE. La Comisión por acudir aquí. La... Mulțumesc reprezentantului Comisiei. Comisia Europeană a publicat ieri un document uh, conceptual uh, privitor la conflictele, în fine, litigiile dintre state și investitori. Se propune ca mari investitori străini să aibă dreptul să eludeze autoritatea statelor naționale și să uh, se adreseze instanțelor private supranaționale. Această uh, nouă jurisdicție paralelă e un lucru foarte grav pentru că afectează însăși noțiunea suveranității. În acest uh, sens, aș avea două întrebări. Ce părere Comisia în legătură cu argumentele prezentate de instituții cum ar fi Parlamentul Bavariei, Parlamentul francez sau Asociația Europeană de Administratori Publici din domeniul apei, care se opun frontal mecanismul acestor pseudo-judiciare prin care se, care se dorește a fi introduse în uh, ISDS. De altă parte, tot ce ține de dimensiunea energetică ne preocupă foarte mult uh, perspectiva pentru statele și cetățenii noștri în legătură cu introducerea unor tehnici de în alt risc geologic, uman și de, geniu, uh, și de mediu, mă scuzați, cum este fracking-ul, fracturarea pentru gazele de șist. Uh, ce efectele avea mecanismele ISDS, litigi între state și investitori uh, asupra cetățenilor, în legătură cu firmele care, ale căror activități au impact direct riscant asupra populației și mediului. În ultimul rând, raportorul special al ONU, domnul Alfred Morris, a cerut uh, suspendarea negocierilor TTIP de teamă că acest sistem de instanțe secrete utilizat de marile uh, firme încalcă drepturile omului. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnul Vorodi, din partea FDD. Parlo io come coordinatore. E... Ehm, Vorbesc eu în calitate de coordonator Termenii acestui tratat încă sunt uh, neclar, ne sunt oferite doar frânturi de informații. Acum așteptăm să se vorbească de energie, uh, complet netransparent. Și partea discuției privitoare la siguranța energetică europeană se baza pe presupunerea că am fi putut importa în mod liber gaz natural și petrol în, din SUA în cantități ridicate, după cum spun unii colegi aici. Deci dorim să fim informați, cerem să fim informați uh, mai în detaliu în legătură cu voința Statelor Unite de a-și deschide frontierele. Să reamintim că există un studiu uh, care a afirmat, un studiu al Comisiei care a afirmat că nu este nicio siguranță cum că SUA ar putea exporta gaze și spre Europa, Uh, nici în prețurile, nici la cantitățile care ne-ar fi nouă necesare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Tamburano se corectează, uh, domnul președinte. Ne-am schimbat între noi, spune domnul Tamburano. Domnul Karin, Nu, nu e nicio problemă, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. O explicație scurtă, dar uh, foarte uh, la obiect. Aș vrea să vă întreb care sunt punctele dumneavoastră în legătură cu ceea ce a spus la început, că în Statele Unite uh, sunt pe cale de a discuta acordul pacific. Evaluarea dumneavoastră în legătură cu felul în care se desfășoară acele negocieri și ce impact ar putea să aibă acele negocieri asupra TTIP-ului. Pentru că preocupările în Statele Unite în ceea ce privește zona Pacificului sunt uh, diferite uh, uh, de preocupările pe care le-ar putea avea pentru Europa. Să înțeleg că există o interrelaționare. Care este calendarul când uh, acesta ar putea să aibă un impact asupra TTIP-ului și care este situația în ceea ce privește uh, calea uh, de autorizare rapidă dată de președinte. Care este prognoza dumneavoastră? Mulțumesc foarte mult. Doamna Adela Castillo Bela. Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru această prezentare și aceste explicații în legătură cu TTIP-ul și negocierile privind TTIP-ul. Uh, un sector care pare să fie în afară în momentul de față, vreau să menționez, totul ceea ce este legat de sectorul informației și telecomunicațiilor și cibersecuritatea Uh, principiile comune, specificațiile, standardele, toate acestea interacționează și uh, generează securitate și siguranță uh, este nevoie de acest lucru pentru internet, un fenomen global, însă mă întreb dacă au existat îmbunătățiri, posibilități de, de a incorpora de a incorpora cel puțin parțial acest sector. Mulțumesc, domnul Calde. Domnul Kelly, mulțumesc uh, foarte mult. Chiar dacă unii dintre membrii nu sunt uh, uh, de acord, nu există altă posibilitate de a fi ținut la curent cu negocierile privind TTIP-ul Uh, în afară de posibilitatea de a uh, avea negocierile în public, suntem informați totuși. Uh, întrebarea mea este, ați spus că există o succesiune, acordul transpacific și TTIP-ul. Dacă acordul transpacific nu se va materializa, ce se va întâmpla cu TTIP-ul? Uh, Apoi, în legătură cu energia, a spus că discuțiile politice or să înceapă în toamnă, dacă nu mă înșel. Cât timp considerați că va dura pentru a finaliza, a închide capitolul energie? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Colegul Rubic. Vă mulțumesc pentru aceste informații. Pe mine m-ar interesa care este atmosfera în Statele Unite ale Americii, mai ales în statele federale, unde există foarte multe legi care au uh, susținut uh, protecționismul, uh, mai multe monopoluri, mai multe oligopoluri încearcă să combată ideea încheierii unui acord TTIP Aș dori să știu dacă există o listă a întreprinderilor europene care au fost discriminate în SUA, mai ales în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii. Ar fi interesant să vedem care sunt întreprinderile europene care au fost tratate într-un mod discriminatoriu în SUA. Și apoi aș dori să știu dacă este adevărat dacă tribunalele americane nu au competențe de a emite sentințe pe plan internațional este un aspect deosebit de important pentru mine, pentru că uh, doar așa putem vedea ce se întâmplă cu aceste cazuri de tratament discriminatoriu a firmelor străine. Desigur, această problemă naționalistă nu este una doar americană, ea se manifestă și în uh, Europa și aș dori să știu dacă uh, pot fi implicate statele federale în aceste negocieri. Mulțumesc, domnul Ransdorf, are cuvântul. Am început să studiem uh, sistematic aceste documente privind uh, TTIP-ul um, în camera de studiu, dar am niște întrebări rămase deschise și niște dubii. Deci eh, am să pun niște întrebări în ceea ce privește conținutul acestor documente. În primul rând, problema rolului și poziției arbitrajului și al curților de arbitraj. În cazul unor litigii comerciale, rolul acestor curți de arbitraj. După părerea mea, acestea vor uh, diminua rolul statelor naționale. Aceste instanțe de arbitraj vor fi situate uh, deasupra statelor naționale, ceea ce reprezintă un pericol, după părerea mea. A doua întrebare se referă la serviciile financiare. Cum vor fi reglementate serviciile financiare? Până acum nu este clar. Știm că serviciile financiare sunt foarte importante pentru funcționarea economiilor de piață în ziua de astăzi. A treia întrebare, problema fiscalității. Există o prăpastie uriașă între uh, procentajul uh, taxei uh, de consum pe uh, combustibil în Europa și Statele Unite. Și acest lucru va avea, aș spune, un impact asupra mărfurilor. Această mare diferență între taxa pe consum în Uniunea Europeană și în Statele Unite ar trebui să fie redusă sau chiar eliminată înainte de liberalizarea acestei cantități uriașe de produse și servicii. Domnul Henkel și dânsul vicepreședinte. Așa cum uh, tocmai ați spus, ne-am întâlnit cu câțiva congresmeni din uh, Statele Unite și aș vrea să spun că în ceea ce privește TTIP-ul, uh, sunt uh, la fel ca și la noi. Principalele preocupări uh, vin din partea sindicatelor. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l menționez este că a fost interesant să aud de la dumneavoastră că încă nu există dovezi Uh, în uh, ceea ce privește standardele uh, de mediu și pierderea potențială de consumatori, există o propagandă în acest sens și iată întrebarea mea. A spus că de câtva timp există un acces foarte bun la stadiul de dezvoltare pe internet. Am înțeles că aproape nimeni nu este interesat. Mulți caută niște date doar. Oare suntem prinși în capcana aceasta în care facem în continuare, emitem judecăți, însă refuzăm să uh, recunoaștem faptele? Așa considerați noastră? Mulțumesc pentru remarcile dumneavoastră. Ne întoarcem la domnul Huben. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, vă mulțumesc uh, pentru cam uh, largă de întrebări, care este impresionantă. O să încerc să răspund la toate, chiar dacă nu pot să răspund la fiecare comentariu făcut de eurodeputați. Aș vrea să spun câteva lucruri generale. În ceea ce este soluționarea litigiilor dintre investitori și stat, uh, ISDS, uh, în câteva cuvinte o să uh, doamna Malmström o să răspundă la, în cealaltă comisie la întrebările puse de dumneavoastră. Ca și avocat, aș spune că uh, avocații de drept internațional interpretează dreptul internațional și uh, uh, avocații pe plan național legislația națională. Și există diferențe între jurisprudență la Organizația Mondială a Comerțului, de pildă, și legislația care este aplicată de uh, avocați și de juriști pe plan național. Uh, în rest, o să las aceste răspunsuri pe seama doamnei comisar, pentru că este uh, politicianul. În ceea ce privește fracturarea, s-au dat o serie de uh, răspunsuri și noastră a spus întrebări, însă când uh, ne gândim la resursele materiale, resursele naturale, nu se pune sub semnul întrebării dreptul suveran al statelor europene sau al statelor uh, Uh, unite să hotărească să nu exploateze resursele naturale. Nu, acesta este scopul TTIP. TTIP-ului. Trebuie să ne asigurăm că odată ce produsele sunt pe piață, atunci există o concurență liberă pentru acele produse și pentru acele uh, servicii și uh, aceasta este esența negocierilor. Însă, decizia suverană de a permite sau nu fracturarea, considerentele de mediu care sunt avute în vedere, toate acestea nu sunt în domeniul de aplicare a ceea ce intenționăm să negociem în cadrul uh, TTIP-ului. Nu ar fi acceptabil nici pentru noi, nici pentru americani. În ceea ce privește transparența, cred că ceea ce facem în momentul de față este că toate textele noastre, toate propunerile europene pot fi văzute pe internet. Sunt făcute publice, Doamna Darling a vorbit de textele consolidate, sunt texte care includ și propunerile Statelor Unite. Acestea sunt disponibile uh, pentru toți membrii uh, Comisiei INTA, dacă nu mă înșel, însă mai sunt și alte aspecte ale comentariilor făcute de dumneavoastră pe care le voi transmite mai departe uh, superiorilor mei de la Digi uh, Trade. S-au pus întrebări în legătură cu IMM-urile. Cred că este o ambiție comună a Statelor Unite și a noastră Cred că în Statele Unite ei sunt conștienți ca și noi că IMM-urile ar putea să avea să aibă un comerț, un volum comercial mai mare dacă lucrurile ar fi facilitate pentru noi. Și cheia, cel puțin pentru noi în negocieri, este să avem un singur portal unde toate informațiile să fie puse la oaltă dacă vrei să exporți în Statele Unite. Să fie un singur uh, portal pentru uh, IMM-urile care vor să exporte către Uniunea Europeană. În ceea ce privește industriile energofage, uh, am luat notă de ceea ce ați spus. Uh, astăzi uh, avem un surplus net față de Statele Unite în ceea ce privește industriile energofage. Încercăm să echilibrăm lucrurile în ceea ce privește perioada de uh, tranziție pe care companiile europene ar putea să o ceară. Achizițiile publice uh, constituie o zonă de mare dificultate în uh, această privință. Nu s-au uh, realizat progrese uh, în acest moment. În uh, ceea ce privește ieșirea Uh, Regatului Unit, uh, o să vedem ce se va întâmpla. În ceea ce privește acordul Pacific și TTIP-ul, cred că uh, acest prim acord va fi realizat și este mult mai dificil pentru politica americană astăzi să primească voturi, pentru că cu 20 de ani în urmă se oferau programe de subvenții, poduri și așa mai departe, Uh, însă acum lucrurile sunt mai limitate față de 20, 30, 40 de ani în urmă. Deci votul pentru uh, administrație este un proces mai uh, dificil, dificil și majoritatea voturilor, atât în Senat cât și în Camera Reprezentanților, majoritatea voturilor de suport, de susținere, vor veni din partea republicanilor. În ceea ce este uh, parteneriatul transpacific, această negociere uh, precede uh, TTIP-ului. Dacă se blochează TTIP-ul și nu pot să finalizeze TTIP-ul, acest lucru va avea un impact imediat asupra posibilității Statelor Unite de a se angaja în aceste negocieri. Dacă aș fi în locul ministrului american, nu aș vrea să deschid multe Uh, capitole cu europenii până când nu am voturile pentru acordul transpacific, dar până când se vor fi uh, finalizat și uh, discuțiile uh, pe privind TTIP-ul, pentru că canadienii ar putea să spună, iată, acum noi suntem, negoci- suntem uh, vecinii dumneavoastră, ați putea să ne oferiți uh, aceleași condiții cum le oferiți uh, europenilor. Dacă lucrurile se petrec până la uh, iulie, până în iulie, uh, după părerea noastră, acest acord se va uh, uh, finaliza și va deschide spațiul politic pentru negocierile TTIP. În ceea ce privește cibersecuritatea și alte chestiuni legate de date și asemenea alte probleme, suntem foarte atenți să separăm aspecte legate de deschiderea piețelor și uh, asigurarea uh, fluxului liber de uh, informații și de date și protecția datelor, acordul de protecție, regulamentul privind protecția datelor personal sunt chestiuni pe care uh, le vom discuta uh, cu americanii separat însă de TTIP. Cât va dura până va fi închis capitolul uh, energie? E o întrebare cu răspuns deschis. Depinde de modul în care se angajează americanii în identificarea chestiunilor cheie. Serviciile financiare, am dori să avem o cooperare foarte puternică cu americanii în privința serviciilor financiare, pentru că este important pentru stabilitatea financiară. Autoritățile de reglementare din Statele Unite sunt complet independenți în zona financiară, de aceea sunt foarte reticenți să se arunce pe un acord să coopereze cu europenii sunt uh, niște chestiuni pe care trebuie încă să le mai discutăm. Și în ceea ce privește cele spuse de domnul Henkel, nu vrem să scădem standardele nici în Uniunea Europeană sau în Statele Unite. Este totul legat de înlăturarea paralelismelor atunci când fabricile sunt inspectate de două ori pe an, ceea ce duce la costuri inutile pentru companiile noastre. Deci încercăm să reducem uh, acest tip uh, de paralelisme. Fiscalitatea taxarea în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră. Până acum nu a fost abordată ca și subiect în uh, TTIP. E o chestiune dificilă în Uniunea Europeană, dar nu am discutat acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc pentru toate informațiile, sunt foarte importante pentru Comisia ITRE și dați-mi voie să comentez asupra unui lucru care a fost menționat de 3 sau 4 colegi. Started And um, we can easily agree that no Putem fi, într-adevăr, de acord că nu toate informațiile sunt puse la dispoziție, lipsește ceva. Însă, eu am menționat altceva, și anume, cetățenii noștri, ONG-urile, IMM-urile, și ei consideră că nu există transparență, totul e complet secret ce se întâmplă în spatele ușilor închise la aceste negocieri. Asta e problema. E și răspunderea noastră să spunem acasă la noi, în statele membre, vă rugăm, uh, puteți găsi pe internet uh, multe informații, poate nu toate, însă foarte multe. Sunt de acord și domnul Tamurano și alții au, s-au referit la asta. Cetățenii noștri însă au o părere diferită. Ei cred că nu e nimic transparent și totul e secret. Nu trebuie să se întâmple așa ceva, trebuie să schimbăm situația dacă vrem să aibă toată lumea de profitat. Cam asta am vrut eu să spun. Bun, vă mulțumesc pentru discuție, mulțumesc pentru toate informațiile oferite și succes în numele uh, Uniunii Europene și a comunității transatlantice, că vrem toată lumea să aibă de câștigat de pe urma acestui acord. Thank you. So, let us go. Thank you. Thanks a lot. Let us go to the next point. You see, point after point. Deci, următorul punct. And um, all of them extremely interesting. Now is energy community. Presentation. Comunitatea energiei. Prezentarea activităților. În acest sens. Urez bun venit domnului Ianeș Copaci, director al Secretariatului pentru Comunitatea Energetică. Uh, sediul uh, acestui secretariat e la Viena. Dați-mi voie în introducere să vă ofer niște informații, pentru că nu uh, suntem uh, cu toții cu experiență în Parlamentul European. Uh, problemele energetice nu se limitează uh, la granițele Europei, sigur sunt comune cu vecinii noștri. Deci dacă discutăm în legătură cu spațiul energetic uh, sigur și competitiv, trebuie să avem o dimensiune pan-europeană. Exact acum 10 ani, la Comisia ITRE, am uh, început, am lăsat această idee în octombrie 2015 și Comunitatea Energiei a fost bazată pe un tratat, semnarea unui tratat internațional uh, cu statele Uniunii Europene, statele din sudul, estul Europei și opt uh, părți contractante, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, fosta Republică a Macedoniei, Moldova, Muntenegru, Serbia și Ucraina. Și în plus, Georgia, Armenia, Norvegia și Turcia cu statut de observatori. Misiunea Comunității Energiei e să ne extindem rețeaua energetică în sud și în est într-un cadru uh, juridic obligatoriu deci acum 10 ani s-a lansat, încă rămân provocări, vă pot spune asta, pentru că am fost și eu implicat în procesul uh, acestei lansări. Problema ca întotdeauna e cu punerea în aplicare, la fel ca piața noastră energetică din Uniunea Europeană. Sigur că viitorul comunității energetice este foarte important pentru noi, Parlamentul European și Uniunea Europeană. Chiar mâine vom și vota, de altfel, o strategie pentru securitatea energetică în Europa, raportul domnului Saudarga și se menționează în acel raport de câte, chiar de multe ori comunitatea energiei. Și mă bucur că putem avea și această discuție importantă care vine exact la timp. Dacă uh, mi îngăduiți să urez din nou bun venit, sosit de la Viena, uh, directorul secretariatului uh, Comunității Energie, domnul Ianeș Copaci. Mai am încă o informație foarte importantă. Urez bun venit și membrilor Parlamentelor Naționale Eh, din eh, partenerii contractuale ai eh, Comunității Energiei. Iată, avem aici reprezentanții Parlamentelor Naționale și ne bucură, le urăm un călduros bun venit. Ne pare bine că puteți asista la reuniunea noastră, colegi din Balcanii de Vest, Moldova și Ucraina sunt aici. Balcanii de Vest înseamnă șase țări, plus Moldova și Ucraina. Și cu asta, domnule Copaș, domnule director, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule profesor Buzec Mulțumesc pentru că m-ați invitat la această reuniune respectabilă, stimați membri ai Parlamentului eh, și oaspeți ai Parlamentului European, îngăduiți-mi să spun câteva cuvinte în introducere în legătură cu această comunitate a energiei despre care va vorbit deja președintele. Puteți vedea această imagine de prezentare. E, mă rog, eh, pământul văzut din spațiu, Iată cât de uh, unită este Europa și cum este ea conectată uh, cu rețelele energetice. Asta este harta Europei, vedeți aici, comunitatea energetică, energie, deci a fost uh, lansată acum 10 ani, după cum spunea profesorul Buzek, ca o organizație care reprezintă un fel de instrument de preaderare sau reprezenta un fel de instrument de preaderare, mai ales pentru țările din Balcanii de Vest. Iar ulterior și-a extins uh, sfera de aplicație geografică și la Moldova, Ucraina, iar acum Georgia, de asemenea și Uniunea Europeană e membru uh, al acestei uh, comunități și poate unica organizație internațională în care Uniunea Europeană vorbește pe o singură voce, că e reprezentată doar de către Comisie. Uh, Comunitatea Energiei, atunci când a fost ea înființată, a primit o structură similară cu cea a Uniunii Europene. Deci, uh, arhitectura era cam, cam aceeași. Avem un Consiliu de Ministri, avem un grup permanent la nivel înalt, echivalentul, ca să spun așa, al Coreperului, avem un uh, organism de reglementare similar cu ACER, uh, Asociația de Reglementare de Domeniul energie avem grupuri de lucru, forumuri, avem chiar și funcții uh, judiciare. Bun, nu avem o instanță, dar avem proceduri de încălcare și de soluționare a litigilor, avem uh, un secretariat, de asemenea, nu seamănă neapărat cu Comisia sau Direcția Generală pentru Energie, însă are anumite funcții uh, prin care poate ghida procesele de care ne ocupăm noi și comunitatea energiei are propriul său achi. Sigur, e de mult mai mici dimensiuni decât achiul european. E reprezentat de câteva directive și regulamente din domeniul gazului, electricității, mediului, concurenței, surse de energie regenerabile, eficiență energetică, antitrust și ajutor de stat, uh, statistici și petrol. Noi asistăm partenerii noștri contractuali să transpună acest acquis pentru că sunt obligați să o facă odată ce aderă la această comunitate a energiei, acquis respectiv nu este pur și simplu copie la indigo a directivelor, dar este foarte apropiat de ce se spune acolo și anual noi ne publicăm și un raport de punere în, punere în aplicare, unde uh, prezentăm uh, toate informațiile din anul respectiv. Raportul acesta este trimis și Parlamentul, Euro Parlamentul European și este, uh, poate fi consultat pe pagina noastră de internet. În ultimele luni ne-am implicat mai ales în transpunerea celui de-al treilea pachet pentru energie în partenerii noștri contractuali, care au fost obligați să transpună acest pachet până la 1 ianuarie al acestui an. Mă rog, au existat anumite întârzieri, dar uh, pot să spun că vă pot prezenta cu mândrie acest grafic. Vedem, Albania deja a transpus cel de-al treilea pachet, Uh, cu uh, legea uh, electricității, gazului în Bosnia mm, avem probleme din cauza unui blocaj politic, Kosovo e pe calea cea bună, probabil va termina lucrul în această vară, în Macedonia lucrurile sunt foarte complicate, Moldova e pe calea cea bună, Muntenegru stă chiar un pic mai bine, Probabil transpunerea se va încheia până la uh, mijlocul anului. Serbia a încheiat transpunerea în decembrie complet și Ucraina a transpus cele mai importan, uh, importante și complicate uh, capitole ale pachetului, și anume directiva privitoare la gaz. Și avansează foarte rapid în transpunerea și până în aplicarea acestui pachet, al treilea pachet pentru energie. Ce e, e foarte important nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Uniunea Europeană. Comunitatea energiei a fost înființată ca instrument pentru a extinde influența, pentru a exporta statul de drept în sectorul energetic dinspre Uniunea Europeană spre periferie și ca toate aceste țări să poată fi pregătite să adere și să fie parte integrantă a piesei de electricitate și gaz natural. Dincolo de toate aceste chestiuni care țin de mediu și eficiență energetică și așa mai departe. Comunitatea energiei în ultimii 10 ani a devenit un instrument de politică externă a Uniunii Europene și este o situație în care și Uniunea Europeană și părțile contractante au de câștigat din calitatea de membri ai uh, comunității energiei. Asta știm. Însă, sigur că, uh, iată, am împlinit 10 ani anul acesta și acum trebuie să ne gândim și la viitor. Deci ce ne dorim pentru viitor? Cred că e un obiectiv comun al uh, Uniunii Europene și al partenerilor noștri să scadă uh, uh, decalajul între angajamente și realitate, să depășim obstacolele în calea interconectivității și să creăm o piață energetică paneuropeană cu adevărat, ca să continuăm să armonizăm uh, cadrele existente și să creștem încrederea investitorilor în părțile contractante, motiv pentru care comunitatea energiei acum un an și jumătate a înființat un grup de reflexii la nivel înalt, prezidat, iată, de patronul nostru, domnul Ierji Buzek, patronul comunității energiei. Iată, este și în centrul acestei fotografii care a fost făcută cu ocazia prezentării activității sale de către acest grup de reflexie la nivel înalt compus de personalități din Uniunea Europeană și părțile contractante, prezidat de domnul profesor Buzek, după cum am spus. În acest raport uh, uh, sunt cuprinse multe idei noi, cum să aducem la zi, cum să um, extindem uh, sfera de aplicare a comunității energiei, deci cum să aducem la zi organizarea sa, ca să fie un instrument permanent de eh, tot mai multă integrare a vecinătății Europei în Uniunea Europeană. Iar raportul care ne-a oferit atâtea idei noi a fost publicat și a fost discutat de asemenea public și va duce și la o discuție în legătură cu potențiale modificări la tratat în cursul acestui an. Consultele publice care au avut loc în februarie și martie ale acestui an au atras 62 de, 62 de contribuții din două, partea a 20 de țări, uh, destule state membre ale Uniunii Europene și din vecinătate au participat uh, și țările vecine și suntem mândri de asta, de asta puteți vedea un grafic aici cu statisticile și din această dezbatere publică au rezultat niște idei clare în legătură cu modul în care să ducem la zi această comunitate a energiei. În primul rând, să consolidăm rolul societății civile, e o idee interesantă. În cel de-al doilea rând, să înființăm o adunare parlamentară, deci această dimensiune parlamentară a comunității energiei, care uh, până acum nu exista, dar este necesară, pentru că, până la urmă, Toată această transpunere a tuturor acestor directive uh, are loc în parlamente și atunci e indispensabilă dimensiunea parlamentară în acest proces. O a treia idee, ca instituțiile existente să fie mai eficiente. Consiliul de Ministri, grupul la nivel înalt, secretariatul și așa mai departe sunt instituțiile noastre, iar în uh, tratat, bun, nu vom intra în detalii, însă Eh, există o anumită ineficiență eh, care trebuie rezolvată și lucrurile trebuie îmbunătățite. Punctul cel mai slab al, al tratatului uh, Comunității Energiei e procedura de soluționare a litigilor, care e similară cu cea din Uniunea Europeană, dar uh, se finalizează în Consiliul de Miniștri, care este un organism politic, nu uh, judecătoresc. Și se creează o confuzie acolo. Deci, trebuie să îmbunătățim lucrurile. A existat un mesaj clar din această dezbatere publică de a se adopta mai mult acquis, mai ales în domeniul achizițiilor publice, în sectorul energetic, uh, achiul de mediu și așa mai departe, și alte idei uh, pe care nu vi le voi mai prezenta acum în detaliu, pentru că nu vreau să vă plictisesc, însă e clar că au reieșit niște idei clare pentru îmbunătățirea funcționării actuale a instituției și cum să o îmbunătățim. Iată, deși totuși este deja prezentată ca o poveste de succes a exportul unei politici energetice a Uniunii Europene. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule director, spune domnul Buze, chiar acum dați-mi voie să dau cuvântul oaspeților noștri din partea părților contractante. Domnul Eduard Șalsi din Albania. Albania deține actualmente președinția acestei comunități a energiei, așadar, în numele președinției eh, comunității energiei, are cuvântul domnul Eduard Șalsi din Albania. Yeah, yeah. You, you can start. Aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Oh. Oh, I have to start again. Thank you all. Vă mulțumesc, domnule Busec. Mulțumesc în special domnului Copaț, cu care am colaborat atât de, de aproape în ultimele luni. Și salutări tuturor colegilor, atât părților contractante, dar și membrilor Parlamentului European. Este o mare onoare pentru mine să mă aflu aici la o reuniune atât de interesantă și utilă. Nu cu mult timp în urmă, Albania s-a confruntat cu probleme. Piața nu funcționa prea bine, piața energetică, um, diferite deficiențe legate de gestionarea corporațiilor, deficiențe în operarea distribuitorilor de energie, toate elemente bine cunoscute. Cooperând cu secretariatul de la Viena, am reușit să schimbăm imaginea și a spune că după un an și, sau un an și jumătate, avem, am uh, rezolvat litigiul cu uh, compania cehă. Și cu sprijinul instituțiilor financiare am ajuns la un acord provizoriu, ceea ce ajută foarte mult Albania după ce acest litigiu a fost uh, rezolvat. Stabilirea unei uh, discipline financiare cred că este foarte utilă pentru acest sector. Nu cu mult timp în urmă, aveam un sistem îndatorat, atât statul cât și autoritățile locale erau îndatorate, era vorba de un lanț de datorii pe care nu le-am achitat, dar uh, lucrurile încep să arate mai bine am adoptat o serie de măsuri care au adus Albania pe făgașul bun. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără o colaborare strânsă cu comunitatea energiei de la Viena. Ultimul element al uh, puzzle-ului este legea energetică care a fost uh, adusă în fața Parlamentului și comisia pe care o prezidez eu uh, cu competențe comerciale, energetice și de mediu. După trei luni de dezbateri la care au participat toți actorii din Albania, societatea civilă, diferite instituții, experți, și după ce am uh, comunicat cu colegii noștri, cu membrii Parlamentului, cu părțile contractante, în urma unui schimb de experiență, pot să vă spun că, din punctul nostru de vedere, Secretariatul Comunității Energie este o instituție pe care ne putem baza, dar în plus ne nu am fi putut, probabil am fi putut pregăti un proiect de lege energetic, dar nu ar fi fost atât de bun ca legea adoptată acum. Deci, acest lucru a fost posibil doar în urma unei consultări aprofundate cu toate părțile și aș dori să vă mulțumesc din nou pentru această lege. Această reuniune este atât de importantă pentru că permite un schimb de opinii cu membrii Parlamentului European, dar și cu membrii cărților, părților contractante. Discutăm despre punctele forte, despre punctele slabe și învățăm astfel experiențe nu doar din propria noastră țară, dar și din țări terțe. Mi s-a părut foarte interesant că crearea adunării parlamentare ar fi o idee foarte bună. Ar fi mai bine dacă membrii parlamentelor ar fi mult mai bine informați privind legile în pregătire, motivele pentru care este necesar să adoptăm acțiuni astfel încât, pentru că doar așa trebuie, putem atinge obiectivele comunității de energie. O asemenea adunare parlamentară ar permite parlamentarilor să supravegheze mai bine politicile energetice ale guvernelor și le-ar permite să exercite și presiuni politice în sensul îmbunătățirii deficitelor din punctul de vedere al punerii în aplicare al achiului comunității de energie. Odată cu instituirea unei asemenea adunări parlamentare, cred că am asista la o asumare mai mare a procesului comunități, din cadrul uh, comunității energiei. Și după cum am spus deja, o asemenea instituție ar permite un schimb de informații și un schimb al celor mai bune practici când vine vorba de punerea în aplicare a legilor. Vă mulțumesc din nou și ne bucură faptul că putem participa la un proces atât de important și să facem parte dintr-o instituție atât de importantă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această prezentare. Dau cuvântul doamna Alexandra Tomic din Serbia Domnule președinte, domnule președinte Buzek, domnule Copaci, dragi colegi, Aș dori să vă aduc aminte că în urmă cu trei ani, în acea sală, ne-am întâlnit mulți dintre cei prezenți astăzi aici. Și propunerile noastre au fost adoptate. Astăzi este o zi importantă pentru că după trei ani am înțeles că Trebuie să creăm o rețea a comunităților energetice din statele din Balcanii de Vest, o idee sprijinită de Parlamentul nostru. Este vorba de un pas foarte important pentru statul nostru. Noi ne-am întâlnit de mai multe ori, tocmai pentru a consolida această cooperare, în speranța că împreună vom putea depăși toate provocările și problemele din domeniul energetic. Securitatea furnizării de energie electrică, investiții în domeniul energetic, bună funcționare a pieței. Și alte organizații internaționale ne-au oferit ajutor, însă la toate întâlnirile la care am participat am discutat despre nevoia de a institui o adunare parlamentară a comunității de energie. Întotdeauna am afirmat că parlamentarii trebuie să abordeze punctele care sunt evitate de um, puterea executivă. Sunt probleme care se regăsesc nu doar în țările din Balcanii de Vest, dar și în, în țările occidentale. Parlamentarii întotdeauna ridică întrebări, așteaptă răspunsuri, însă, din păcate, nu întotdeauna guvernele sunt dispuse să răspundă acestor uh, întrebări. Drept urmare, întotdeauna, întotdeauna este mai dificil pentru un parlamentar să găsească adevărul, însă aceasta este datoria noastră. De aceea am fost uh, aleși și trebuie să ne achităm de responsabilitățile care ne revin. În anul 2013, Serbia a asigurat președinția um, comunității energiei și adoptat un nou, uh, o nouă lege în privind energia și a pus în aplicare directiva, a treia directivă energetică și este pe cale să înlăture toate problemele legate de competiție, de distribuirea de curent um, electric și gaze naturale. Cred că ne aflăm pe calea cea bună. Serbia a adoptat deja un plan privind restructurarea și reformarea sistemului uh, furnizării de gaze naturale în Serbia Inițiativa instituirii unei adunări parlamentare a comunității energiei trebuie să devină una concretă și Parlamentul European trebuie să contribuie la găsirea soluțiilor oficiale. Adunarea, această adunare parlamentară trebuie să devină o instituție importantă care să consolideze poziția nu doar uh, legislativă a Parlamentului, dar să permită și consolidarea funcției de monitorizare, de control a Parlamentului, a parlamentelor. Astfel vom putea spori transparența în domeniul energetic și al politicilor energetice. Vom avea o nouă Știm că urmează o nouă abordare a politicilor energetice în Uniunea Europeană și cred că trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Avem nevoie unii de ceilalți și pe viitor, dacă vom încerca astfel să rezolvăm problemele pe care le avem, ne vom fi ușurat uh, viața. Toată lumea are un uh, un rol important de, de jucat în acest context și cred că nu trebuie să uităm care sunt responsabilitățile noastre în acest domeniu pe viitor. Vă mulțumesc din nou și sper că această zi va intra în analele uh, istoriei Parlamentului European ca un nou început al politicilor energetice. Mulțumesc pentru remarcile dumneavoastră, dau cuvântul domnului Alexandru Damianovici în numele Muntenegrului, vă rog. Hvala vam, gospodine președavajući. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ați inclus pe ordinea de zi a acestei uh, comisii o temă atât de importantă. Și noi dorim să mulțumim domnului Copaci secretarul comunității eh, energetice pentru susținerea sa. Noi, aflați pentru prima oară aici, parlamentari din țările candidate, țări care nu sunt încă membre ale Uniunii Europene, dar ne-ați ajutat să venim în Parlamentul European și să stăm de vorbă cu uh, eurodeputații pe această temă atât de importantă. Uh, Vreau să vă reamintesc că au trecut 10 ani de la semnarea acordului privind comunitatea energiei și acesta este momentul potrivit să discutăm un nou început sau noua importanță care trebuie acordată rolului pe care joacă comunitatea energiei în mozaicul european. Aceasta corespunde eforturilor pe care Comisia Europeană și Parlamentul le fac pentru a defini uh, comunitatea energiei și pentru a pune în aplicare o nouă politică energetică prin securitatea energetică, prin independența energetică. care vor fi în avantajul Uniunii Europene. În aprilie 2013, o delegație din Muntenegru a avut prilejul pentru prima oară să meargă la Viena și să da o dimensiune parlamentară activității secretariatului și comunității energiei. Am avut uh, ocazia să participăm de fi, în fiecare an, în iulie, la raportul făcut de Comunitatea Energiei. Și acesta este un instrument important atunci când vorbim despre politicile energetice în parlamentele noastre și despre eforturile făcute de Comunitatea Energiei pentru a întări rolul uh, de control al Parlamentului și de a armoniza legislația. Acest lucru trebuie să se facă și uh, prin uh, întâlniri ca cea de astăzi. prin uh, întărirea rolului de supraveghere și prin uh, această dimensiune parlamentară ne putem aduce contribuția la politica energetică în Europa. Vreau să vă împărtășesc uh, așteptările mele în ceea ce privește definirea adunării parlamentare a comunității energiei prin uh, întărirea rețelei comunității energetice, legăturile statelor uh, membre cu țările candidate, cum ar fi Muntenegru, o țară candidată care speră că va fi una dintre primele țări care va deveni membru al Uniunii Europene. Pot deci să uh, spun că o astfel de întâlnire și rezultatele acestei întâlniri vor accelera modul în care uh, aceste țări din Balcanii uh, de vest uh, se integrează. Există un angajament uh, al țărilor din Balcanii de vest uh, pe calea europeană și astfel de discuții nu fac uh, decât uh, să susțină acest proces. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați organizat uh, această întâlnire. Sper că vom avea și alte prilejuri să discutăm și să facem schimb de opinii. Președintele. Domnul Besim Begai din Kosovo. Mulțumesc foarte mult, domnule Buzec, domnule Copaci Stimați eurodeputați, este o onoare să ne aflăm astăzi aici și să vorbim despre o chestiune uh, care este o provocare, nu numai în regiune, dar uh, în întreaga lume. Energia, provocările cu care ne confruntăm ca țări pentru a realiza un echilibru între securitatea furnizării Uh, fiabilitatea energiei și uh, accesibilitatea acesteia. Toate țările noastre progresează rapid din punct de vedere al legislației. Am văzut prezentarea făcută de domnul Copaci, cu câteva excepții, țările în, uh, din regiune se prezintă bine atunci când este vorba de transpunerea legislației în conformitate cu al treilea pachet privind energia și uh, când uh, domnul Copaci a venit în Kosovo, am uh, spus atunci că este oarecum timpuriu pentru unele țări care se confruntă cu provocări să echilibreze toate cele trei componente. Totuși, Republica Kosovo face tot ceea ce este în putință pentru a transpune. O să adoptăm cel mai probabil uh, legislația necesară pentru integrarea energetică în iunie. De asemenea, lucrăm împreună cu secretariatul pentru a prezenta proiectele regionale care sunt importante pentru întreaga uh, regiune. Și în, am pus uh, Uh, proiectul cu Albania, un proiect de vreo 80 de milioane de euro care va permite să optimizăm activitatea și, de ce nu, în viitor să integrăm piețele noastre energetice, pentru că ele se află uh, în stadii diferite din punct de vedere al resurselor. Un alt proiect care va avea o importanță Uh, mare este noua centrală uh, din Kosovo. O companie din uh, Statele Unite a fost selectată. Am organizat o licitație tehnică. Investiția va fi poate de un miliard de euro, dar până atunci, pentru a ne face treaba pe plan regional, Considerăm că interconexiunea cu Macedonia, acordul de distribuire și de cogenerare ar trebui să uh, fie realizate cât mai curând cu putință. O mare provocare pentru noi este în continuare calitatea de membru în NSOI Uh, a operatorului nostru de distribuire și de transmisie, avem un uh, uh, acord între M și Cost și pentru a deschide posibilitatea calității de apartenenței care ar marca uh, integrarea pieței kosovare și să nu avem probleme cu uh, transmisia. Uh, s-a vorbit aici despre uh, mecanismul de uh, rezolvare a litigilor. Am, m-am ocupat de astfel de litigi între COS și EMS și cred că acest mecanism trebuie să fie obligatoriu pentru părți și să nu fie supus uh, aprobării Consiliului de Miniștri, care uh, ar fi un exercițiu politic. Sper că implicarea parlamentelor din uh, părțile contractante în uh, secretariatul uh, energetic, în adunarea energetică este binevenită pentru că putem să facem o integrare și din punct de vedere al legiuitorilor din regiune. În numele kosovarilor vă mulțumesc pentru ocazia pe care ne-ați dat-o, mulțumesc secretariatului pentru uh, activitatea sa în ultimii 10 ani, pentru uh, modernizarea și integrarea pieței energetice din regiune. Mulțumesc! Sunt 16 membri de Parlament din uh, părțile contractante prezenți aici în sală, părți contractante la Comunitatea Energiei. Poate că și altcineva dorește să mai ia cuvântul. Vă rog. Doamnă, poate? Dacă vă puteți prezenta. Mă numesc Olga Bukova și reprezint Ucraina. To follow up on the gratitude and the thanks which vreau să mă alătur și eu mulțumir, mulțumirilor exprimate de colegii mei. Îmi pare foarte bine că putem să fim aici și să uh, vă vorbesc în numele unei țări care e una dintre cele care face progrese, cum a spus domnul Copaci, în ciuda războiului din Ucraina. Domnul Copaci a spus că uh, am acceptat una din reformele cele mai dificile. Am început să o întreprindem în ce privește liberalizarea pieței de gaz, gaz natural. Am, am, uh, avem și o nouă legislație care aduce țara noastră mai aproape de Uniunea Europeană și dă oportunități noi atât Uniunii Europene cât și Ucrainei pentru schimbarea pieței de gaz din Ucraina. Încă mai lucrăm la reforme legislative în ce privește independența uh, organismelor de reglementare și uh, modificările pieței de electricitate. Uh, vedem care este valoarea colaborării cu Uniunea Europeană și mai ales cu Secretariatul Comunității Energiei pentru politici comune care să apropie Ucraina de UE. În același timp, vedem că sunt și provocări, obstacole, mă rog, pe calea noastră de a face țara mai independentă și cu o utilizare mai eficientă a energiei. Ne îngrijorează mai ales modul în care unele țări aplică regulile celui de-al treilea pachet de energie în acordurile încheiate cu Gazpromul. E clar că Ucraina, la fel ca toată lumea din Uniunea Europeană, încearcă să-și diversifice resursele energetice, aprovizionare de gaz dar vedem că există amenințări la adresa independenței Ucrainei în uh, unele acorduri. Uh, de exemplu, este situația Slovaciei, care împiedică, practic, Slovacia să pună, să pună în lucru anumite uh, gazoducte între Slovacia și Ucraina. Gazpromul utilizează chichițe juridice ca să blocheze Slovacia. Mă întreb, Uh, secretariatul uh, comunității energetice oare nu ne poate ajuta pentru o piață mai liberă și aplicarea uh, fiecare, în fiecare acord a regulilor din cel de-al treilea pachet pentru energie? Salutăm orice sfat și orice formă de susținere din partea țărilor de aici reprezentate aici și uh, vrem să devenim mai puțin dependente de orice sursă de energie, fie că e vorba de petrol, gaz uh, și așa mai departe. Mulțumesc! Thank you, Thank you very much, madam. Mulțumesc, doamnă. Da, Nicola Lavrinovici. Ucraina a avut anul trecut președinția Uni- uh, Comunității Energiei. A mai avut și Serbia președinția asta, după cum s-a menționat. Și acum următorul vorbitor, vă rog. Hvala na mogućnosti da se obratim na ovom skupu. Ja sam Dragan Cuklev. Ilju, Ilju. Mulțumesc, uh, mă nume Dragan Cuklev. Sunt uh, membru al Comisiei pentru Energie a Republicii Macedonia. Puh. Mulțumesc pentru ocazia oferită de a lua cuvântul astăzi aici. Și aș dori să profit de ocazie ca să vorbesc și de despre criticile adresate Macedoniei de către secretariat în ultimele săptămâni. Aceste critici se referă mai ales la liberalizarea pieței electricității și a gazului natural. În ce privește criticile la adresa pieței uh, gazului natural, a spune că totuși Macedonia și-a îndeplinit obligațiile din cel de-al doilea pachet pentru energie, tot ce ține de gaz și obligațiile ce țin de cel de-al treilea uh, pachet uh, de energie uh, fac deja parte din legislație. Legislația care a fost supusă atenției Secretariatului Comunității Energiei. Acum, în ce privește criticile adresate procesului de liberalizare a pieței electricității. Macedonia uh, a întreprins un uh, proces de liberalizare pe etape și va fi nevoie de încă um, câțiva ani și mai precis de încă 5 ani ca să fie dus la îndeplinire. Însă, totuși, Macedonia are mai mult de 45% din uh, piața de energie electrică deja liberalizată. Și conform informațiilor pe care le avem la dispoziție, sunt cinci furnizori uh, majori de electricitate și șase furnizori uh, autorizați. Asta înseamnă că, totuși, condițiile în Macedonia sunt foarte bune pentru funcționarea pieței electricității. Uh, acum nu trebuie doar să adoptăm un cadru legislativ pentru liberalizarea pieței. Noi încă nu dispunem însă de condițiile materiale pentru a realiza acest obiectiv. Completarea uh, acestui proces de liberalizare pe etape privește și liberalizarea pieței de electricitate pentru gospodării și nu doar Macedonia, ci și alte țări din regiune. Dacă e să vorbim de prețurile la energie pentru gospodării, a înregistrat prețuri mult mai scăzute decât uh, cele din alte țări. însă ă, trebuie să ajungem la un preț realist ă, la, al, al energiei, al facturii, la electricitate pentru gospodării, dar sarcina asta nu este ă, deloc ușoară și nu poate fi vorba de un proces pe termen scurt. Așadar, adunarea Republicii Macedonia a hotărât să adopte acest proces de liberalizare pe etape pentru că există amenințarea să crească prețul la electricitate, ceea ce ar afecta și nivelul de trai al populației. Asta nu înseamnă că Macedonia renunță la procesul acesta de liberalizare. Nu e vorba de așa ceva, însă, după cum spuneam, va fi un proces treptat și depinde și de consumul de energie electrică. și de situația consumului din anii anteriori. În legătură cu cooperarea noastră cu partenerii ruși, asta nu înseamnă că noi nu respectăm prevederile celui de-al doilea și celui de-al treilea pachet pentru energie în ce privește piața gazului natural. Cooperarea noastră cu partenerii ruși se referă doar la construirea unor uh, gazoducte care totuși se află sub uh, deplină proprietate a Republicii Macedonia. Um, și acest, uh, aceste proiecte se referă și la datoria Rusiei față de Macedonia de pe vremea Iugoslaviei. Mulțumesc! Următorul vorbitor, dacă doriți să vă prezentați, vă rog. Acolo Lovrinović, Bosna i Hercegovina. Dakle, gospodine predsjedniče. Mulțumesc. Mă numesc Hola uh, Dobrinovic din uh, Bosnia-Herzegovina. Vă salut. L avem în delegația noastră și pe domnul Carici și majoritatea celor de aici știu că în Bosnia-Herzegovina avem uh, două camere ale Parlamentului, domnul Carici reprezintă uh, una dintre aceste camere și eu pe cealaltă. Îmi pare rău că președinții celor două comisii de resort ale Parlamentului nu pot fi aici, domnul Novakovic, Radvanovic uh, nu pot fi aici, însă uh, vom, îi vom informa în legătură cu ce s-a vorbit astăzi aici și ne bucură faptul că avem ocazia să putem să avem această reuniune importantă. După cum a spus colegul meu din Macedonia, ei uh, au primit critici. Acum, uh, noi nu vrem asta să comentăm uh, aceste critici. Astăzi am primit anumite răspunsuri Știm, ne confruntăm cu probleme serioase, însă vă mulțumim pentru răbdare și pentru dorința de a ne ajuta. Sunt foarte importante pentru noi și sperăm că vor continua. Veți continua să dați dovadă de, de răbdare și de solidaritate. În octombrie anul trecut uh, am avut alegeri. Eu personal sunt nou în calitatea de uh, parlamentar, la fel și domnul Cadici și sunt lucruri pe care le vedem pentru prima oară și lipsește un proces de continuitate în ora de decizii uneori. În Botea herzegovina avem probleme, într-adevăr, dar uh, probleme sunt în general în Balcanii de Vest. Cred că știți acest lucru. Uh, singura noastră soluție e să aderăm la Uniunea Europeană. Tot ce facem noi uh, încercăm să facem cu bună credință. Și uh, toate măsurile pe care le luăm uh, sunt subordonate atingerea acestui obiectiv. Uh, acordul de asociere ne va ajuta să ne apropiem și să ne integrăm mai bine în toate aceste procese. Uh, vă mulțumim pentru ocazia oferită ca parlamentari să putem colabora la încercarea de a rezolva aceste probleme Eu sunt parlamentar de șase luni și uh, pe durata acestei perioade am primit informații din partea guvernului în legătură cu uh, aspecte ale comunității energetice și acum, sigur că noi facem totul pentru a-i ajuta. Putem să dogovorim da și zahvalim ime gospodina Icarici și sebe. Oricum, vă mulțumesc pentru ocazia de a lua cuvântul aici. Oricum vorbesc și în numele domnului Cadici. Și ce v-aș putea spune e că v-aș ruga să mai dați o de uh, răbdare cu noi și sperăm că ce vom face pe viitor va fi mai eficient decât ce am făcut până acum. Mulțumesc din nou! Thank you very much! Mr. Nicola Lavlinovic. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului Nicola Lavlinovic. Vă mulțumesc. Da, dumneavoastră reprezentați viitorul acestei comunități de energie pentru că în anul 2016 președinția acestei comunități va, asigur, va fi asigurată de Bosnia și Herțegovina. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Aveți cuvântul, doamnă. Eh, if you could introduce yourself. Thank you, Mr. Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Sunt onorată pentru că sunt astăzi alături de dumneavoastră. Colegul din Macedonia v-a dat informații despre situația din Macedonia. Însă, ce aș dori să spun este reafirmarea angajamentelor de respectare a tratatelor, Macedonia nu a renunțat la acele uh, angajamente, pur și simplu le-am amânat. Indiferent dacă a fost o decizie corectă sau nu, nu doresc să intru în detalii. În ceea ce privește situația actuală din uh, uh, Macedonia, este vorba de o situație complicată, de fapt foarte complicată. În concluzie, Aș dori să-mi exprim sprijinul ideii creării unui, unei adunări uh, parlamentare privind energia. Poate este prea devreme să discutăm uh, detaliile. Poate este foarte bine să nu uităm această propunere. More than one members per country to have... Dacă este o idee bună să avem mai mulți membri reprezentând uh, un stat, dacă ar trebui să fie prezenți uh, reprezentanții ai puterii și ai opoziției pentru a lărgi reprezentativitatea, dacă trebuie să avem uh, reforme mai profunde. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Uh... Vă mulțumesc foarte mult, doamna Nora Aliti pentru remarcile dumneavoastră. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog. Oh, well, it will be from Ștefan Creang, Republica Moldova. Yeah. <clears throat> Stimate domnule, stimate domnule director Copaci, aș vrea să-mi exprim gratitudinea pentru onoarea de a ție în fața domniei voastre de a reprezenta Republica Moldova la acest for internațional și să exprim recunoștința, în primul rând, pentru aportul, pentru suportul acordat Republicii Moldova, în special din țările membre a Uniunii Europene și, în mod special, țării România, pentru faptul că ne ajută pentru a crea o rețea de gaze naturale ca alternativă cea care există la momentul de față doar din partea estică și totodată aș vrea să mulțumesc și e, colegilor noștri din Ucraina pentru suportul care ne-l acordă pe partea ce ține de problemele cu energia electrică. Sigur că vreau să menționez aici și suportul real acordat din partea Secretariatului Comunității Energetice pentru ajustarea legislației la pachetul energetic 3. Republica Moldova rămâne în continuare pe făgașul de a ajusta legislația integrală pentru pachetul energetic numărul 3. Astfel, Republica Moldova pentru anul 2015 speră foarte mult Parlamentul că va adopta acele legi importante, noi, în redacții noi, ajustate la directivele Uniunii Europene, în parte ce ține de gazele naturale, energie electrică, regenerabilă și celelalte. Sigur că, comparativ cu celelalte părți contractante din comunitatea energetică, Republica Moldova, la moment, nu poate realiza implementarea unor peți de energie concurențiale, înainte de a construi infrastructură necesară, care este o parte a securității aprovizionării pentru Republica Moldova. Situația foarte specifică a Republicii Moldova și situația geopolitică din zonă ne creează anumite dificultăți pentru a realiza aceste obiective. Cu toate acestea, Republica Moldova, așa cum a menționat și domnul Copaci, merge înainte pentru a demonstra atașamentul european față de poporul Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Thank you very much for your remarks. Vă mulțumesc foarte mult pentru rămațele dumneavoastră. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Cred că nu. Deci, dacă îmi permiteți, o să dau cuvântul vicepreședintelui Comisiei noastre, domnul Miroslav Ranstov. Și întreb dacă alți colegi, membri ai Parlamentului European, doresc să intervină. Doamna Capel, aveți cuvântul. Danke, Herr Vorsitzender, Herr Director. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule director Covaci, dragi colegi din uh, statele Balca- din Balcanii de Vest, de Vest, bine ați venit. Este important că discutăm această temă a comunității energiei. Am avut posibilitatea în februarie acestui an, cu ocazia dialogului de la Ankara, să avem un schimb de opinii cu ministrul de resort din Turcia, era vorba de interconectori, o temă foarte importantă atât pentru Europa cât și pentru Balcanii de Vest. Mă bucură să aud că depuneți eforturi mari pentru punerea în aplicare a chiului comunitar în domeniul energetic. Am văzut cât de multe state au pus deja în aplicare al treilea pachet energetic. Colegul din Moldova, tocmai din Republica Moldova, ne-a spus că în anul 2015 încearcă să pună în aplicare al treilea pachet energetic și uh, vă pot spune că există și unele state din Uniunea Europeană care nu au pus în aplicare până acum acest al treilea pachet. Deci vă mulțumim pentru eforturile dumneavoastră importante atât pentru țara dumneavoastră cât și pentru Uniunea Europeană. Colega din Ucraina ne-a spus că este important să învățăm cum putem deveni autarhici din punct de vedere energetic, uh, care ar fi strategiile, strategiile de urmat Vă aduc aminte că mâine vom adopta, sper, un raport privind strategia Uniunii Europene, privind uh, asigurarea furnizării uh, de energie electrică în uh, Uniunea Europeană. Poate va fi un raport util și pentru dumneavoastră, dacă va putea fi tradus în limbile uh, dumneavoastră, pentru a vedea diferitele posibilități de a ajunge la o independență energetică. A fost amintită de mai multe ori importanța înființării unei adunări parlamentare. O antevorbitoare a spus că ar fi important ca în această adunare parlamentară să fie, reprezentanți, să fie reprezentată atât opoziția cât și uh, partidele care se află la, la guvernare. Mă bucură uh, o asemenea propunere și sunt sigură, de asemenea, că și președintele comisiei noastre, domnul Buzek, uh, se va implica pentru ca această adunare parlamentară să devină realitate cât mai, cât mai repede. Domnule Cofaci, ați, aveți dreptate și Uniunea Europeană în domeniul obiectivelor energiei și a siguranței furnizării de de energie electrică nu poate să atingă aceste obiective dacă nu ar exista o cooperare cu vecinele, uh, cu statele vecine Uniunii Europene care doresc să adere la Uniunea Europeană. Acest lucru înseamnă că această comunitate a energiei este importantă nu doar pentru dumneavoastră, dar este la fel de importantă și pentru Uniunea Europeană și mă bucură faptul că putem avea acest uh, schimb de opinii cu ocazia comemorării a 10 ani de la crearea acestei comunități. Și ar fi important să dezvoltăm și mai mult, să aprofundăm și mai mult această comunitate a energiei. Vă mulțumesc, domnule Ransdorf, vă dau dumneavoastră cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. De curând, Alexander Novak, ministrul uh, de resort din Federația Rusă a declarat că Federația Rusă nu poate sprijini folosirea gazoductelor care trec uh, prin Ucraina pentru a transporta gaz către Uniunea Europeană după 2019 și că Uniunea Europeană poate folosi gazoductul uh, care trece prin Turcia. Aș dori să vă întreb dacă ne puteți spune mai multe lucruri despre, această, despre acest subiect, pentru că este evident că magistralele din Ucraina vor fi închise și poate vor fi înlocuite de uh, gazoductul din Turcia. Vă mulțumesc. I don't see any other request for floor so it's time. Văd că nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul, deci uh, dau cuvântul uh, directorului Secretariatului Comunității Energiei din Viena pentru a rămâne pentru remarcile finale și răspunsuri. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că există trei grupuri de întrebări care mi-au fost adresate. În primul rând, colega din Ucraina a menționat o problemă cu care se confruntă Ucraina și anume gazoductele de la frontiera cu Uniunea Europeană nu sunt tratate la fel ca cele care leagă statele membre ale Uniunii Europene sau părțile contractante la comunitatea energiei. Este într-adevăr o problemă adevărată, reală. Părțile contractante a comunității energiei sunt, fac parte integrantă a, a pieței energetice europene, trebuie să, trans, să transpună întregul achi, însă nu se bucură de același tratament tratament când vine vorba de interconectori, așa cum de același tratament de care se bucură statele membre ale Uniunii Europene. Tocmai de aceea, Comunitatea Energiei, anul trecut, la nivelul Consiliului Ministerial, ministerial a aprobat o notă interpretativă care pune pe picior de egalitate uh, cele două situații. Deci, din punct de vedere juridic, Situația a fost clarificată, însă în practică întâmpinăm în continuare probleme. Secretariatul Comunității Energiei nu se poate ocupa de aceste probleme tehnice în mod direct pentru că noi nu suntem competenți uh, pentru ce se întâmplă pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Comisia Europeană este competentă în acest domeniu, colaborăm cu Comisia Europeană, am informat-o asupra acestor probleme Um, nu este singura problemă. Există și probleme din punctul de vedere al interconectării gazelor naturale între Ucraina și România, de exemplu. Și, în colaborare cu noi, Comisia se ocupă de aceste probleme pe care sperăm că le vom putea depăși cu succes. Al doilea comentariu fost cel al domnului Tsuclef din Macedonia și a exprimat anumite critici față de, față de secretariat ca răspuns a criticilor exprimate de noi față de fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, pentru că nu au liberalizat la timp, nu au transpus uh, la timp liberalizarea piețelor energetice. Este adevărat că și unele state membre ale Uniunii Europene se înregistrează Uh, întârziere când vine vorba de liberalizarea acestei piețe și în continuare în 15 state membre prețurile prețurile energetice sunt reglementate. Însă, ce, ce s-a întâmplat în fosta Republica Iugoslava a Macedoniei? Nu doar că s-a continuat reglementarea prețurilor, ceea ce nu ar fi fost uh, o situație neobișnuită, dar prin legile adoptate au adoptat o dispoziție prin care consumatorii nu pot să-și uh, aleagă furnizorii. Pe o perioadă de 5 ani în plus, consumatorii nu au voie să-și aleagă furnizorul. Este vorba de un drept fundamental. O, deci, valorile europene se bazează pe posibilitatea de a alege. Și în acest caz, a fost vorba de încălcarea acestor valori fundamentale într-un mod foarte clar. Este o situație care trebuie depășită. Secretariatul a demarat o procedură de încălcare a tratatelor. Ne bucură când putem lăuda pe cineva, dar avem și rolul uh, unui polițist de a apăra tratatelor și dacă ceva nu funcționează, trebuie să începem această procedură de infringement. Nimănui nu-i place să facă pe polițistul, dar cineva trebuie să o facă când este nevoie. Desigur, nu, popularitatea noastră nu este sporită de acest lucru. Al treilea comentariu, a treia întrebare a domnului Ransdorf uh, se leagă de gazoductul din Turcia. În sectorul afacerilor cu gaz naturale, dacă îmi permite să uh, folosesc acest uh, vocabular, se blufează foarte mult. Există o diferență între ideile mărețe și realitatea tangibilă Turkish Stream este o idee. Nu există un acord interguvernamental între Rusia și Turcia și eu cred că este imposibil să fie, să fie încheiat în calendarul amintit de Federația Rusă. Dacă se va întâmpla ceva, probabil va fi vorba de o conductă cu o capacitate de până la 15 milioane de uh, metri cubi exact cantitatea care acum este transferată din Rusia prin Ucraina pentru consumul intern al Turciei. Atât. Deci, într-adevăr, poate Ucraina va fi ocolită, însă doar pentru cantitatea care este destinată Turciei în acest moment, nimic mai mult. Și toate cantitățile imense de gaz natural care Uh, merg din Rusia în Europa astăzi vor tranzita în continuare Ucraina și după 2019 și după 2025. Eu sunt convins că și după 2030 și așa mai departe. Multe dintre aceste contracte sunt contracte pe perioadă lungă de timp, uh, contractele între Gazprom și companiile europene, contracte care au dispoziții foarte ferme, care prevăd că gazele naturale respective Um, trebuie să treacă prin Ucraina. Gazprom ar trebui să modifice contractele respective, chiar dacă ar fi construită, uh, construit un gazoduc prin Turcia. Deci, uneori auzim basme, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ cred că ne putem aștepta la un proiect de mari dimensiuni și cel mai important uh, lucru este faptul că Ucraina a transpus al treilea pachet energetic. Ucraina este o țară de tranzit uh, pe care te poți uh, baza, respectă regulile Uniunii Europene. Cred că este cea mai bună garanție pentru asigurarea uh, asigurarea furnizării de gaze naturale din Rusia, nu Turkish Stream sau alte idei. Cam atât despre, despre această temă. Aș dori să vă mulțumesc din nou pentru că ne-ați oferit această ocazie minunată de a avea un schimb de opinii. Cred că suntem doar la începutul unui proces lung. Uh, by establishing parliamentary assembly bring to care prin uh, instituirea adunării parlamentare va apropia și mai mult țările vecine Uniunii Europene, mai mult de Uniunea Europeană, pentru a crea o Uniune cu energetică paneuropeană, dar chiar și una politică care să fie utilă tuturor cetățenilor Uniunii Europene, dar și cetățenilor din statele uh, vecine, o situație din care toată lumea să aibă de câștigat. Cred că acest lucru se va întâmpla și vă mulțumesc din nou, domnule profesor Buzek, pentru modul în care conduceți uh, întregul proces, nu doar evenimentul de astăzi, dar acest proces care schimbă, transformă comunitatea energiei într-o organizație permanentă paneuropeană cu o misiune care merge dincolo de aspectele care țin de energie. Vă mulțumesc. We spent uh, uh, tens of hours last year, last year 2014 discussing the future of energy community. Vă mulțumesc. Am petrecut zeci de ore anul trecut împreună cu un grup de experți din partea unor țări europene, Austria, Italia, Franța, Serbia, Repu- fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Ucraina, experți și am discutat o singură problemă, care este viitorul comunității energiei și colaborarea cu Uniunea Europeană, pentru că ne dorim ca ambele părți să aibă de câștigat, pentru că doar așa vom putea continua cu acest proiect, pentru că la, în anul 2016 se va încheia prima perioadă de activitate, care a început în anul 2006. Permiteți-mi să spun că există foarte multe propuneri prin împărțile contractante la, la Uniunea Energiei în rapoartele noastre, la diferite niveluri, la nivel ministerial sau dacă există posibilitatea, va fi nevoie să Uh, încheiem un nou acord al comunității energiei. All this... Știu că nu e atât de ușor, dar acum toate, toți acești uh, pași înainte despre care ați uh, vorbit, al treilea pachet energetic, care este important și pentru statele membre. Este o propunere foarte bună. Totul este în mâinile de dumneavoastră, cât de departe vreți să mergeți în crearea unei piețe interne a energiei pentru întreaga Uniune Europeană. Scopul nostru principal este de a crea Uniunea Energetică nu pentru 28 de state membre numai, ci cel puțin pentru 36 de țări europene. Uniunea Energetică pentru că avem nevoie de o cooperare strânsă cu vecinii noștri și dumneavoastră aveți nevoie de cooperarea cu Uniunea Europeană. Acest lucru este evident și v-ați exprimat în acest sens. Din acest punct de vedere, a fost o întâlnire fructoasă. Mă bucur că sunteți pregătiți să continuați această activitate și vă urez tot norocul din lume în a merge mai departe în toate deciziile pe care le veți lua în ceea ce privește comunitatea energiei. Am uh, acumulat experiență din uh, istoria nouă a țării mele. Vă mulțumesc, domnule director, pentru prezentarea dumneavoastră și mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți și au luat cuvântul. Până la următoarea întâlnire, vă mulțumesc, colegi. Okay, dear friends, from each committee, the uh, next point is very Dragi colegi, uh, următorul punct este foarte important și domnul vicepreședinte al comisiei va fi alături de noi în câteva momente. Vă mulțumesc, vă rog să nu ieșiți din sală. Uh, așteptați cu calm următoarele 5-6 minute prezentarea pieței unice digitale. De data asta e vorba de piața digitală și nu de energie. introductory day. Uh, dear colleagues, uh... Dragi colegi, doamnelor și domnilor, după în scurta pauză, unii dintre colegi au dispărut, dar poate că se vor întoarce în câteva minute. Știți, am anunțat că e o pauză pare bine că strategia uh, privind piața unică digitală a fost publicată astăzi și uh, vicepreședintele ANSIP este prezent alături de noi exact în această zi. Uh, sarcina noastră este să ajungem la piața unică digitală pentru a ajunge la o uniune digitală. Economia digitală se extinde incredibil de mult și de aceea trebuie să abordăm acest subiect urgent. Noi locuri de muncă și reducerea costurilor administrative uh, sunt uh, un rezultat al acestei extinderi. Uh, comisia noastră a fost interesată de doi ani încoace în această problemă și răspunde de pachetul telecom, de TIC, tehnologia informației și comunicațiilor și de uh, agenda digitală și economia digitală. Pentru a Uh, recâștiga poziția de lider în lume în ceea ce privește uh, tehnologia informației și uh, comunicațiilor. Trebuie să ne asigurăm că telecomul să fie coloana vertebrală a societății noastre. Acest lucru este necesar pentru societate, pentru întreprinderi și pentru cetățenii noștri. Industria europeană Uh, trebuie să uh, facă uh, tranziția mai ușor la societatea informatică, dând Europei un avantaj competitiv. Domnule vicepreședinte, suntem încântați că ne putem întâlni cu dumneavoastră în această zi și vă rog să faceți câteva remarci introductive. Mulțumesc, domnule președintele. președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru ocazia de a prezenta strategia privind uh, piața unică digitală în ziua adoptării acesteia. A fost o activitate foarte constructivă, cu spirit de echipă, cu comisia, cu colegii mei și cu toți uh, Uh, dintre dumneavoastră interesați în acest subiect din Parlamentul European. S-a adoptat o foaie de parcurs uh, realistă pentru a uh, lucra pe baza acesteia în următorii patru ani și jumătate. Toate contactele cu dumneavoastră au fost unanime în ceea ce privește importanța de a crea această piață unică digitală. Uh, impactul asupra economiei este recunoscut de toată lumea. Politicile uh, viitorului ar trebui să încurajeze creativitatea și inovarea, să protejeze pe consumator și să garanteze competitivitatea. Trebuie să scăpăm de ani de obstacole și să creăm uh, posibilități de a profita de economiile de scară pentru cele 500 de milioane de cetățeni, fără restricții și fără discriminări. Acest lucru însă nu se poate întâmpla peste noapte. Piața unică digitală și strategia privind aceasta oferă o bază bună în acest sens, bazându-se pe trei piloni de politică. Un acces mai bun al consumatorului și întreprinderilor la bunurile și serviciile digitale în toată Europa. În al doilea rând, pentru piața unică digitală, ca acesta să funcționeze bine, trebuie să existe o infrastructură de bună calitate care să funcționeze eh, bine peste tot în Europa. De asemenea, trebuie să creăm condițiile corecte și potrivite și uh, mediul uh, propice maximizarea potențialului de creștere al uh, economiei uh, digitale, digitalizarea industriei, uh, susținerea întreprinderilor care sunt nou înființate. Astăzi o să încerc să mă acces pe acțiunile din cadrul celui de-al doilea și celui de-al treilea pilon. Însă, în primul rând, vreau să spun un cuvânt în legătură cu TSM Um, este o, uh, o posibilitate unică de a avea uh, rezultate în ceea ce vește roaming-ul și nu trebuie să o ratăm. Pentru coordonarea aspectului aceasta este o prioritate numărul unu și uh, acest lucru este uh, evidențiat în uh, strategie. Fără o mai bună utilizare a spectrului, nu va fi un internet al lucrurilor sau al mașinilor automate. Am inovat foarte mult, transformând sectoare întregi, transformând modelele de afaceri tradiționale. Însă sunt multe preocupări, cum ar fi controlul datelor, o putere de negociere excesivă sau în cazul uh, economiilor care au platforme comune acuzații în ceea ce privește legislația privind siguranța la nivel național. Înainte de a trece la acțiuni, Comisia va deschide în acest an o analiză al rolului acestor platforme. Industria este unul dintre pilonii eh, economiei europene. 2 milioane de întreprinderi 33 de milioane de uh, locuri de muncă, o pătrime din valoarea adăugată și 60% din creșterea de productivitate. Utilizarea uh, tehnologiilor digitale avansate este scăzută. Mai puțin din, de 2% din întreprinderi utilizează această tehnologie, 41% nu le utilizează absolut deloc. Uh, industria, Industry 4.0 se referă la conectivitate și la internetul lucrurilor, însă e vorba și de standarde și interoperabilitate. Standardele uh, tehnice uh, comune trebuie să funcționeze uh, intrasectorial și transfrontalier o, o, Comisia oferă o standardizare intersectorială pentru a urgenta rolul serviciilor esențiale transportului, energiei și serviciilor de sănătate, internetul lucrurilor. Utilizarea datelor De asemenea, proactivitatea, competitivitatea trebuie promovate în toate sectoarele economice internetul, uh, dispozitivele personale electronice, uh, obiectele inteligente, echipamentele industriale generează 1,7 miliarde de bits pe secundă în fiecare zi. Trebuie însă să ne asigurăm că aceștia sunt protejați așa cum trebuie. Ă, trebuie ca oamenii să aibă încredere în serviciile online și să le utilizeze ca atare. În ceea ce privește ă, regulile de protecție, vom propune o inițiativă în legătură cu fluxul liber al datelor în cadrul ă, pieței unice. Vom aborda restricțiile în ceea ce privește proprietatea datelor, utilizarea acestora și accesul. În ceea ce privește securitatea rețelelor, vom propune uh, instituirea, uh, în cadrul unui parteneriat public-privat, a unor tehnologii uh, de cibersecuritate. Digitalizarea economiei noastre este o, un obiectiv important, dar pentru asta trebuie să promovăm și e-government. Piața Strategia pieței unice digitale se referă de asemenea și la o administrație publică-administrație pentru a avea servicii publice interoperabile între statele membre. Dorim ca întreprinderile să se extindă mai ușor în toată Uniunea Europeană. Susțin o piață digitală unică inclusivă în care cetățenii să aibă competențele necesare și să beneficieze de servicii, uh, de e-servicii uh, interrelaționate. Uh, competențele digitale vor fi o componentă cheie a secțiunii de dezvoltare a aptitudinilor și competențelor. Se va elabora un plan care va cuprinde perioada 2016-2020 în ceea ce privește e-government. Uh, nu o să vorbesc despre aceste uh, planuri care intră la primul pilon uh, al strategiei privind piața digitală unică. Sigur, este inutil să mai vorbim de beneficiile pe care le vor avea toți cetățenii în urma acestei piețe. Câteva cuvinte în legătură cu uh, Uh, drepturile de proprietate intelectuală și regulile care le uh, guvernează. Acest lucru uh, va ajuta la adaptarea rapidă la nevoile consumatorului. și să se evite blocarea geografică. Nu acceptăm Uh, astfel de blocaje în lumea fizică, nu trebuie să le acceptăm uh, nici uh, în lumea digitală. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și sunt gata să vă răspund la întrebări. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Uh, we go to uh, representative of political groups acum reprezentanții grupurilor politice, mai întâi din partea PPE, doamna Del Castillo, raportoarea noastră pentru pachetul Telecom. Eh, eh, vicepreședinte Ansip, eh, bienvenido. Vă urez bun venit, domnule vicepreședinte Ansip, pentru această zi specială, pentru că în această zi se prezintă strategia europeană pentru dezvoltarea pieței digitale. Adevărul e că eu cred că mi se pare că a fost uh, ieri, uh, doar ieri când ați uh, venit aici în fața noastră pentru audiere și propunerea pe care o prezintă astăzi Comisia e una exhaustivă, cuprinde toate elementele fundamentale pentru dezvoltarea pieței digitale în Europa, adică factorul care facilitează ca economia digitală europeană să se dezvolte și să devină competitivă, să devină competitivă pe scară globală. Și pentru asta e nevoie de conținut, acest cadru, piața digitală europeană, adică să încheiem cu fragmentarea care este un obstacol în calea posibilității ca economia europeană să se dezvolte în cadrul global și digital. Nu voi intra în detalii, pentru că această prezentare a Comisiei este foarte ambițioasă și are multe elemente. Cred că n-a mai existat înainte un efort similar. Cred că este o încercare foarte interesantă de a răspunde dezvoltării pe care deja o are lumea digitală în economie și în societate. De asemenea, cred că e necesar să o facem în mod urgent și vreau să vă mulțumesc pentru continuul sprijin Uh, pentru a ajunge la un uh, sfârșit fericit uh, cu această piață digitală unică, care este puțin preludiu al tot ceea ce va urma și cred că avem o fereastră de oportunitate unică și fiți convins că Parlamentul este angajat ca împreună cu Consiliul și cu intervenția Comisiei să profităm de această fereastră de oportunitate și Acum vreau doar să vă transmit un mesaj care cred eu că este fundamental. Când e vorba de a dezvolta acest proiect, există un element foarte important, ce anume procesele de luare de decizie în Uniunea Europeană, din propriul lor motiv de a fi, sunt extrem de lente pentru că așa este construită Uniunea Europeană. E vorba de studii preliminare, evaluări de impact, consultații, dar apoi procesul de luare de decizii când ajunge la Parlament, când se negociază cu Consiliul și așa mai departe, este foarte lent. Dacă sunt directive, dacă e vorba de directive, posibilitatea e mai extinsă, pentru că timpul de punere în aplicare nu face decât să lungească termenul. Uh, și uh, toate acestea nu au un echilibru cu rapiditatea cu care funcționează lumea digitală, deci în măsura posibilului și ținând, ținându-l ca pe un obiectiv uh, permanent când luați decizii, cred că ar fi foarte bine și închei, domnule președinte, să se facă un efort ca din diversele inițiative să identificăm acele aspecte care, odată pornite și pornite rapid, pot avea o contribuție decisivă la acest nou impuls acordat pieței digitale europene. De exemplu, directiva privitoare la piața comunicațiilor electronice. Încă două cuvinte, domnule președinte, deci probabil trebuie identificate elementele care să uh, accelereze procesul de luare de, decizii. Mulțumesc. Mulțumesc acum doamna Cumpula Natri, din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, îmi pare bine să vă văd atât de entuziasm, domnule comisar. Domnul Oettinger este la cu dumneavoastră sunteți la comisia noastră. Întotdeauna suntem dorni să aflăm mai multe despre cum funcționează comisia, informații suplimentare. Însă, în legătură cu punctele de pe agenda dumneavoastră, da, avem nevoie de un impuls pentru modernizarea administrațiilor publice naționale, dar și acele europene. Deci, acest program e-government e foarte interesant. Știu că Estonia a făcut foarte mult în ce privește uh, semnăturile electronice. Ar fi bine să se repete la nivel european. Însă, Uh, n-ați menționat uh, e-democracy, deci democrația electronică. Poate e bine să vedem ce se poate face și aici. Apoi, în ce privește digitalizarea economiei, asta privește pe fiecare cetățean în parte, deci e necesar să vorbim de acces. Accesul e ceva tehnic, avem nevoie de investiții în infrastructură, reguli pentru a include uh, investițiile în infrastructură, ca nu doar orașele să aibă de profitat, ci și uh, Eh, și eh, zona rurală, zonele mm, slab populate, regiunile ultraperiferice. astfel încât toată lumea să poată într-adevăr profita. Dar e și eh, vorba de accesul la educație, după cum se spune în document. Să includem toate categoriile, de exemplu pe cei cu dezabilități. Așadar, sunt nevo- e nevoie și de anumite uh, linii directoare, deși statele membre sunt cele care trebuie să acționeze. Eu doresc ca Europa să aibă rol de lider, așa cum a mai fost și înainte. Acum să vedem cum facem următorul salt înainte. Comisia întotdeauna se referă la spectru, la spectrul frecvențelor. Bun, eu nu sunt 100% de aceeași opinie cu dumneavoastră, dar în Uniunea Europeană se face multă armonizare a regulamentelor, ceea ce e bine în majoritatea cazurilor, dar să nu transformăm prea rapid aceste regulamente, cum, cum face apoi standardizarea în întreaga Europa. E o problemă uh, capitală. Mulțumesc. For your remarks. Następnym mówcą będzie pan Evgen Toszenowski. Mulțumesc acum domnul Toszenowski, numele ECR. Mulțumesc. Domnule președinte. Anim, a... Aș dori să mă alătur și eu colegilor care și-au exprimat mulțumirile. Vizita vicepreședintelui Comisiei este una deosebit de importantă în acest moment în care primim prima propunere a Comisiei Europene. Este a doua oară când discutăm despre importanța deosebită a pieței unice digitale, o piață care are un potențial imens și mă bucură faptul că pentru Comisia Europeană și pentru comisari este atât de important să fie îndepărtate obstacolele. Obstacolele pot avea diferite forme. De exemplu, în cazul de reglementare prea stufos, stufos poate împiedica inovarea. Mă bucură faptul că există noi propuneri pentru armonizarea folosirii spectrului. Prima pro, pro, propunere a fost respinsă datorită unor probleme și acum sper că vor putea fi găsite soluțiile care să elibereze uh, diferite posibilități, să descătușeze uh, sectorul digital. În ceea ce privește evoluția marii agende digitale, va trebui să luăm decizii în funcție de încrederea pe care o vor avea uh, cetățenii uh, și întreprinderile în întregul sistem. Ceea ce lipsește, din punctul meu de vedere, este o perspectivă puțin diferită față de rolul agențiilor, cum este, de exemplu, ENISA. Această agenție ar trebui să fie una mai mult folosită pe plan european. Dispunem deja de acest instrument, însă se pune întrebarea dacă nu l-am putea folosi într-un mod diferit. Ar trebui să folosim la maxim instrumentele europene care să fie un fel de, să creeze un fel de umbrelă a, a pieței digitale europene. Ne gândim și la ce se întâmplă în, cu sistemul Galileo, Copernicus, smart proiecte în faza inițială, Însă am putea să ne întrebăm dacă nu am putea uh, promova alte, alte alte metode de folosire a acestor uh, sisteme care să garanteze rolul de lider pe plan global al Europei. Vă mulțumesc din nou pentru contribuția dumneavoastră în acest domeniu care are un uh, potențial atât de mare pentru competitivitatea Europei. Mulțumesc, care cuvântul doamna Calas în numele ALDE. Well, uh, congratulations to Vice Mulțumesc. În primul rând, felicitări domnului comisar pentru strategie liberale din Parlamentul European. V-au susținut uh, Uh, în lupta dumneavoastră împotriva status quo-ului, pentru că sunt mari presiuni să nu se treacă la schimbare, însă uh, inovarea digitală mm, presupune multă ambiție și comisia trebuie să joace un rol de uh, a atrage atenția asupra incoerențelor din statele membre, că multe state membre au adoptat agende digitale, strategii Însă, atunci când e vorba de a ajuta aceste noi companii inovatoare să crească, adoptând reguli la nivel european, nu prea sunt nici de schimbare. Deci, e nevoie de un impuls din partea dumneavoastră ca să schimbăm lucrurile mai rapid. În ce privește platformele pe internet, e bine că ați rezistat apelurilor la reglementare uh, în acest moment, pentru că mai întâi trebuie să înțelegem uh, care sunt mizele și cum, dacă sunt probleme, cum să le rezolvăm. Că nu e vorba neapărat de protecționism, nu? Uh, ci de o concurență echitabilă în domeniul digital. Dumneavoastră, cu funcția dumneavoastră, aveți o șansă unică să aveți politici care să impulsioneze concurența. Nu ne putem permite să trăim într-o fortăreață a Europei uh, pe internet, pentru că internetul este ceva global. Ce privește uh, o piață unică a conținuturilor culturale, e bine că luptați împotriva inerției. Însă mă îngrijorează uh, ce a spus domnul comisar Oettinger la o conferință de presă, și anume că trebuie să avem un echilibru între uh, conținutul creativ și utilizator. Însă, uh, acum, în lumea de azi, fiecare utilizator este și un creator și fiecare creator este și un utilizator. Toată lumea încarcă pe internet uh, poze, filmulețe, deci s-a schimbat comportamentul oamenilor. În ce privește economia datelor, există fragmentarea pieței și trebuie îndepărtate barierele. La ITRA am vorbit în această dimineață și am spus că guvernul SUA și-a alocat 90 de zile ca să facă o revizuire a situației actuale a economiei digitale și a datelor, deci trebuie să înțeleagă cu ce provocări se confruntă și doar mai apoi va acționa. Poate facem și noi așa ceva. Așadar, Voi trece la limba estonă. Noi, în, noi trebuie să trecem la o re, revoluție digitală, ce am făcut în Estonia. Mm, guvernul nostru a trecut la uh, lucrul digi, la, la, la universul digital și sperăm să extindem modelul nostru și vă urăm succes și sperăm că vom colabora foarte bine pe viitor. Mulțumesc! Merci. <laughs> Vielen Dank. Ähm, ja, ich habe mit großem Interesse das ähm, verfolgt, was Sie hier dargelegt haben, auch schon vorher. Vă mulțumesc. Am, urmărat, am urmărit cu mare interes uh, abordarea dumneavoastră și pot fi de acord cu multe propuneri ale dumneavoastră. Cred că economia digitală este un exemplu de viitor și poate garanta redresarea economică în Uniunea Europeană și nu doar în țările bogate, dar și în cele afectate puternic de criza economică. Am câteva întrebări concrete. Digitalizarea industriei, industria 4.0, a spus că este nevoie de o stand- standardizare, interoperabilitate, toate aceste elemente ar trebui să fie consolidate și aș dori să știu care sunt investițiile preconizate, ce, ce anume trebuie să investi timp pentru a crea cadrul necesar în Uniunea Europeană și cum doriți să mergeți înainte, mai ales în uh, țările care au probleme financiare în ciuda uh, fondurilor europene, care din păcate nu sunt uh, suficiente și cum doriți să vă um, asigurați că nu doar actorii importanți pe plan global vor avea de câștigat în urma noi lumi. Al doilea aspect uh, major important pentru mine este următorul. Încet, încet mă îngrijorez pentru că discutăm despre volumul mare de date uh, și așa mai departe și, pe de altă parte, cetățeanul european trebuie să se îngrijoreze tot mai mult în ceea ce privește protejarea uh, sferei private. Ce se întâmplă cu conceptul privacy by design? cum puteți garanta că se protejează sfera privată și se protejează datele cu caracter personal? Știți că acum se discută pachetul privind protecția datelor cu caracter personal. Nu îmi pot închipui că vom putea ajunge la o adevărată economie digitală dacă nu vom garanta în același timp protecția consumatorilor. Dacă vom reuși să protejăm datele cu caracter personal, astfel încât să nu creăm un uh, monstru, un uh, dinozaur cu picioare de lut. Vă mulțumesc foarte mult, doamne, și pentru că ați uh, pentru că ați respectat timpul, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție și în numele FTD are cuvântul domnul Borelli de data asta, la nu așa. Grazie Presidente, grazie al Commissario, eh, condivido anch'io l'entuziasmo visto. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului comisar. Sunt și eu entuziast pentru că lucrez în domeniul tehnologiei și personal cred că e fundamental să reducem povara birocratică um, cu care se confruntă firmele noastre, mai ales într-un moment de criză. În textul comunicare se poate citi faptul că, iată, comunitatea, Comisia Europeană încearcă să reducă toate poverile birocratice uh, care apar din cauza prea marii diversități între diversele uh, regimuri. Ne puteți explica uh, mai în detaliu unde vă gândiți să faceți, să acționați? Apoi, în ce privește acele geoblocaje, uh, Eh, am citit că intenționați să faceți propuneri legislative pentru a pune capăt acest, acest geoblocaj, dar ne-ați putea explica mai bine eh, cum doriți să acționați și cum doriți să interziceți, interziceți aceste practici pentru ca orice cetățean european să aibă acces la internet la preț cât mai redus posibil. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dau cuvântul acum doamnei Barbara Capel. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene. Cu acest document uh, strategic, cred că ați făcut un mare pas înainte în uh, stabilirea strategiei pentru digitalizarea Europei și ați, mă bucură faptul că ați venit la comisia noastră în această zi în care a fost publicată această strategie. Digitalizarea este foarte importantă pentru rolul viitor al Europei Digitalizarea va spori foarte mult competitivitatea Europei, va promova reindustrializarea Europei și în Europa avem nevoie de uh, proiecte importante în acest domeniu, în, din, să recâștigăm rolul de lider de la Statele Unite ale Americii în ceea ce privește standardele 2G. Avusesem un rol de lider pe care ar trebui să-l recâștigăm uh, când vine vorba de standardele 5G. Astăzi a afirmat uh, că vă doriți trei domenii prioritare. În primul rând, un mai bun acces la piața digitală pentru consumatori și întreprinderi. În al doilea rând, măsurile potrivite pentru a crea condiții de concurență echitabilă pe piața digitală și, în al treilea rând, să impulsionați potențialul de creștere al uh, industriei digitale. Toate aceste trei puncte sunt importante Astăzi nu v-ați referit la primul punct al protecției consumatorilor, un alt domeniu foarte important. Cred că trei teme uh, care sunt legate de punctele 2 și 3 uh, sunt următoarele, infrastructura, investițiile și inovarea. Și aș dori să vă întreb cum veți garanta ca aceste trei puncte, infrastructura, inovarea și investițiile, vor fi puse în aplicare în mod adecvat și cât mai rapid posibil. Vă mulțumesc foarte mult. Conform uh, procedurii normale din comisia noastră, după vorbitorii numele grupurilor politice, urmează comentariile și răspunsurile uh, vicepreședintelui comisiei, însă am dorit să economisim câte puțin timp și sunt de acord cu propunerea uh, vicepreședintelui Comisiei. Vom avea o nouă rundă de întrebări, după care dumnealui va răspunde tuturor întrebărilor. Lista doritorilor uh, este lungă și aș dori să încep cu domnul Boni. Panie vicepreședinte, bardzo serdecznie grat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș, aș dori să mulțumesc vicepreședintelui Comisiei pentru acest document cuprinzător, exhaustiv, care acoperă toate punctele relevante și care demonstrează că a fost înțeleasă revoluția digitală. Întrebarea pe care aș dori să o adresez este cât de repede și cât de bine vom putea lucra pe baza acestui document. Sunt de acord cu Pilar de Castillo și anume că este posibil să fie nevoie să ne stabilim unele priorități pentru piața digitală asupra cărora să ne concentrăm în primul rând. Pe scurt, dacă îmi permite să mă refer la câteva puncte. În primul rând, trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a depăși cele mai uh, uh importante bariere, una dintre acestea fiind uh, fragmentarea. Trebuie să ne gândim la crearea unei piețe la nivel european. Statele membre trebuie să fie convinse să gândească dincolo de propriile frontiere. Acesta în primul rând. În al doilea rând, trebuie să înțelegem ce va avea de câștigat legislația sau tehnologia. Tehnologia evoluează mult mai repede decât uh, cadrul legislativ. Dacă ne dorim ca regulile, standardele să țină pasul cu evoluțiile tehnologice, prin acest document Trebuie să stabilim uh, modificările potrivite. Avem nevoie de regulamente și directive uh, în anumite domenii, în alte domenii avem nevoie de orientări generale pentru anumite pentru anumite modele avem nevoie de legi concrete, pentru alte domenii avem nevoie de procese de certificare pentru ca regulile să fie mult mai uh, flexibile decât în cazul regulamentelor și directivelor. Și din nou felicitări. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului Blanco Lopez acum. Muchas gracias, eh, presidente. También quiero felicitar. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și pe domnul vicepreședinte al Comisiei și pe toate persoanele care au elaborat această comunicare pe care am cunoscut astăzi. Voi fi succint, ați uh, pus accentul pe modernizarea normelor privitoare la proprietatea intelectuală. Se vorbește în comunicare de un cadru pentru copyright-ul european. Ați definit ca fiind un uh, pilon legislativ, însă n-am văzut nimic concret Vă întreb, în vederea propunerii la sfârșit de an, puteți preciza la ce vă referiți când vorbiți de modernizare sau cum uh, intenționați să eliminați barierele în calea accesului transfrontalier? Spun asta pentru că cultura nu este un domeniu ca oricare altul. Sunt uh, sectoare foarte sensibile implicate acolo. De exemplu, în țara mea, în Spania, finanțarea cinematografului, cinematografiei, depinde în mare măsură de veniturile televiziunilor de uh, banii pe care îi dau televiziunile. Uh, apoi, rolul IMM-urilor, se face o referire la un prag de 100.000 de euro. Uh, puteți fi mai precis în această propunere și apoi, în ce privește politica aspectului, comunicarea prevede liberalizarea coordonată a bandei de 700 de MHz pentru servicii de bandă largă. Raportul la mii vorbea de liberalizare începând cu anul 2020. Uh, sunt, rămâneți pe aceeași linie? Și cam atât, mulțumesc. ce... Uh, mulțumesc foarte mult. Doamna Sanders. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, aș vrea să vă spun că împărtășesc entuziasmul dumneavoastră pentru această viitoare piață digitală, care, desigur, o să ofere ocazii numeroase, atât întreprinderilor cât și cetățenilor europeni. Propunerile pe care le faceți acoperă o gamă largă de domenii de propuneri și o să revin la câteva dintre aceste propuneri. În primul rând, în ceea ce privește platformele. Am uh, luat notă de analiza aprofundată care va fi făcută în legătură cu funcționarea acestor platforme. Mă întreb care este orizontul de timp, pentru că uh, în acest domeniu Uniunea Europeană este în întârziere, poate că ar trebui să accelerăm, analiza va dura și va duce la o întârziere și mai mare. Vorbiți de uh, înlăturarea uh, barierelor în calea e-commerce Ideea este de a scădea costurile de livrare în Europa. Și mă întreb cum Uniunea Europeană, cum Comisia Europeană poate să reglementeze în acest domeniu. Aș vrea de asemenea să revin la ceea ce ați spus în legătură cu necesitatea de a adapta competențele salariaților noștri uh, Uh, în domeniul digital, ați vorbit de un plan de acțiune, aș vrea să cunosc câteva detalii în legătură cu acest plan și un ultim punct, aș vrea să salut dorința dumneavoastră de a institui reguli care să faciliteze comerțul electronic transfrontalier. Este un domeniu care mi-e drag, însă aș vrea să știu ceva mai mult despre el. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Creud. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mă bucură faptul că a fost prezentată o asemenea agenda digitală de către Comisia Europeană. Într-o viață, mai de multe eram, am fost informatician, deci cunosc acest domeniu. Însă, în ceea ce privește temele care țin de competența Comisiei ITRE, am două, două întrebări și remarci. Chiar și dumneavoastră ați spus că avem nevoie de acces la internet, avem nevoie de infrastructură pentru internet pe, pe bandă largă. Aș dori să știu care considerați că este cererea, necesitatea pentru următorii 3, 4, 5 ani și care este strategia Comisiei Europene pentru a atrage finanțare din sectorul privat, pentru că nu putem finanța toată această infrastructură cu bani publici. Însă avem nevoie de această infrastructură dacă ne dorim ca în Europa să ajungem la industria 4.0. Mai mulți colegi s-au referit la acest lucru. Evoluția tehnologică este foarte rapidă. Mie mi se pare că prin... deja am rămas în urmă cu cadrul legislativ și calendarul propus de Comisia Europeană Um, tocmai ne, demonstre- ne demonstrează că rămâne și mai mult în urmă și există posibilități returmare de accelerare, uh, revizuirea pachetului uh, privind tele- telecomunicațiilor ar trebui să aibă loc în acest an. A treia întrebare pe care doresc să o adresez este care, care sunt ideile dumneavoastră privind următoarea situație. Pe lângă cadrul de reglementare pe care trebuie să stabilim, cum vom putea garanta o atmosferă creatoare care să permită tinerilor să vină cu noi idei, idei care să se transforme în realitate și care să ducă la redresarea economiei. Vă mulțumesc. Are cuvântul. Doamna Werner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimată domnule vicepreședinte, ne aflăm la Comisia responsabilă pentru industrie și telecomunicații, deci Comisia adecvată pentru a discuta despre cum se împacă noile tehnologii și uh, cu cele tradiționale. Dumneavoastră, când vine vorba de industrie 4.0, vă limitați la elemente ca standarde, big data și așa mai departe, însă este prea puțin ce se întâmplă cu puncte cum este colaborarea cu mașinile sau tehnologiile cum este printarea 3D sau sistemele care permit uh, interconectarea om cibernetică și așa mai departe. Uh, Mulțumesc foarte mult. Doamna Angelica Nibre. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule vicepreședinte, vă felicit și eu pentru publicarea acestei comunicări și vă urez succes cu această inițiativă pentru că crearea unei piețe digitale poate fi asemănată cu una din muncile lui Hercules, pentru că există atât de multe elemente pe care trebuie să le concretizăm și aș dori să, vă, să deveniți mai concret la un, la un punct. Care este planul? Poate aveți două, trei uh, exemple concrete pentru a înțelege ce, la ce trebuie să ne așteptăm în următoarele săptămâni pe mine mă interesează de asemenea, știu că sunt implicate foarte multe direcții generale din uh, presă. Am citit că doamna Bulci, colega dumneavoastră, dorește să liberalizeze piața tax- uh, taxiurilor. Ce înseamnă acest lucru concret? Ce se intenționează din punctul de vedere al unei armonizări mai mari, din punctul de vedere al uh, simplificării sistemului TVA? Înțeleg că sistemul TVA reprezintă una din cele mai importante bariere pe piața internă europeană și apoi o altă temă foarte importantă pentru mine. Uh, am vizitat uh, biroul uh, pentru patente de la München din Bavaria și există o preocupare foarte mare în acest domeniu și anume prin această portiță a standardizării, s-ar putea să subminăm cadrul legislativ privind uh, brevetele. Și aș dori să mă întreb dacă este adevărat sau nu. Mulțumesc, care cuvântul Patricia Toia. Eh, la ringrazio anch'io, signor Vicepresidente, per, per le proposte che ci ha fatto e per questo lavoro. Mulțumesc eh, și vă felicit, domnule comisar, pentru acest document. Eh, v-aș spune doar că sper să procedăm rapid și mai ambițios. După cum a spus uh, doamna del Castillo și vreau și eu să subliniez acest aspect, în ce privește încheierea trialogului privitor la piața telecomunicațiilor, pentru piața unică, ne întâlnim cu o rezistență care uh, ne supune pericolului să facem pași înapoi. Asta a spus foarte bine că dacă nu va exista o utilizare mai coordonată, spun eu, mai omogenă, mai armonizată între statele membre, riscăm să pierdem mult din valoarea utilizării spectrului. Pierdem ocaziile care ni se oferă există acolo un blocaj al Consiliului și sper uh, să ne ajute Comisia, pentru că atunci când se ajunge la concluzie, uh, Consiliul ne tot trage înapoi. Putem citi că 90% din informații au apărut în ultimii, doi, în ultimii doi ani. Iată cât de rapid se transformă lumea digitală, cum crește ea de rapid și trebuie și noi să acționăm mai repede. Deci, mă refer la digitalizarea industriei, standardizare, interoperabilitate, dacă vrem să sporim potențialul productiv al întreprinderilor noastre, cred că doar, doar 2, 2% din firmele noastre utilizează pe deplin oportunitățile digitale. Deci trebuie să fim mai ambițioși și mai rapizi Dați-mi voi, domnule președinte, încă două uh, cuvinte despre problema uh, drepturilor de autor. Trebuie să salvgardăm drepturile de autor, proprietatea intelectuală, dar să avem și o piață care trebuie să se extindă cu o anumită doză de libertate nu? și un acces mai ușor pentru toți. Chair Miroslav Ram. Mulțumesc, domnul Miroslav Ramsdorf, vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte. În acest uh, foiță putem să găsim E vorba de uh, productivitatea uh, crescută printr-o creștere a PIB între 0,11 și 0,16% în următorii 5 ani. Uh, e o glumă sau uh, e o uh, eroare, pentru că astfel de creștere este nesemnificativă, neglijabilă și dincolo de marja erorii statistice. Și mai putem uh, citi în acest pamflet o altă formulare, și anume 70% din internauții din uh, Europa se tem că li se cer prea multe date personale online. Întrebarea mea este ce putem face împotriva noului fenomen care se numește moartea vieții private vieții personale, pentru că sunt pericolele pe care le presupune tehnologia digitală și anume uh, caracterul privat, care este baza culturii europene, este serios periclitat în momentul de față. Mulțumesc, uh, domnul Cofort. Mulțumesc uh, pentru această strategie. Sunt curios ca vicepreședintele Comisiei să detalieze o temă importantă pentru strategie. Dacă vrem să construim o piață adevărată digitală în Europa, ar trebui să fie pentru oamenii din Europa. Și m-am uitat în strategie și în două locuri există o recunoaștere a lipsei de investiții, mai ales în zona rurală, este un exemplu. Și apoi la pagina 18 am găsit ceva despre atenuarea decalajului între zonele rurale și uh, urbane, uh, grație uh, fondurilor uh, uh structurale. Cum veți uh, asigura, uh, cum veți veghea ca acest decalaj să fie redus și ca toate zonele din Europa să aibă acces la piața unică digitală, pentru că nu putem să vorbim despre o astfel de strategie fără a da uh, acces cetățenilor, întreprinderilor care de-abia sunt înființate, start-up-urilor și tuturor uh, zonelor posibilitatea de a uh, accesa. Pentru asta e nevoie de investiții serioase. Cum vedeți acest lucru în strategia dumneavoastră? Mulțumesc. Doamna Beres. Mulțumesc, domnule președinte. Mă tem că în acest subiect important președintele, vicepreședintele are uh, posibilitatea nu a geoblocajului, ci a market shoppingului pentru că în acest dialog structurat fiecare a pus câte 4-5 întrebări. O să procedez și eu la fel. Nu știu cât timp îi rămâne vicepreședintelui Comisiei să răspundă, însă cred că trebuie să continuăm această dezbatere într-o manieră mai structurată. Domnule vicepreședinte, sunteți în fața Comisiei pentru Industrie ITE și toți membrii acestei comisii au o preocupare în comun și anume să apere industria europeană și în acest domeniu chestiunea digitalului este strategică pentru viitorul nostru. Nu trebuie pusă numai prin prisma pieții interne. Dar, citind documentul dumneavoastră, nu văd o strategie industrială reală în el. Mă tem, este foarte la modă să fii pentru digital. Toată lumea este uh, Uh, pentru asta și toată lumea conștientă că în întârziere. Însă nu înseamnă că nu mai spunem astfel încât cei care creează valoarea digitalului să fie în avantajul economiei europene și a cetățenilor. Și uh, de aceea cred că am luat-o pe o cale greșită sau Uniunea Europeană n-a știut să poarte bătălia telecomului. Responsabilitatea noastră astăzi este să dați armele necesare pentru a câștiga bătălia conținutului. Și asta înseamnă uh, tema digitalului. Pentru că dacă lăsăm să plece și industria conținutului, așa cum am făcut-o cu telecomul, vom fi pierduți. În planul dumneavoastră, ceea ce permite valorificarea industriei uh, europene să protejeze consumatorii, pentru că uh, am auzit că vreți să reinstituiți legea țării uh, uh, vânzătoare. Vă mulțumesc pentru ce aș spune. Aș dori ca domnul comisar să ne spună cum putem să creăm o piață digitală fără a ne preocupa de uh, fiscalitatea care uh, este uh, aferentă acestui domeniu. Domnule vicepreședinte, eh, vești bune, interpreții au fost de acord eh, să mai rămână 10 minute, dar aveți 15 minute pentru răspunsuri. 15, 15 minute nu sunt suficiente. Deci o să mai negociem eh, încă minute cu interpreții. Trebuie să răspund la toate aceste întrebări în 15 minute, dar aș începe prin a descrie acest proces. Uh, acest proces acest proces a fost inclusiv și Comisia uh, ITRE a fost uh, uh, utilă prin contribuțiile sale în urma discuțiilor fructoase. Aș vrea să spun că această structură a comisiei propusă de Jean-Claude Juncker, pe baza acestui proces, aș spune, funcționează bine. Coordonarea și cooperarea între uh, comisare a fost foarte bună. De asemenea, și cooperarea între direcțiile generale uh, a fost bună. Lumea s-a bucurat de acest proces. Acest proces a fost inclusiv și în sensul uh, externalizării. Am primit propuneri mm, am primit tweet-uri în acest sens și cred că acest document este echilibrat, în sens că este atât uh, ambițios și face posibil atingerea acestor scopuri prin uh, aplicarea strategiei. Este echilibrat și uh, între industrie și consumator Un echilibru bun. Sigur că întotdeauna poți să ai ambiții mai mari, dar știm ce s-a întâmplat cu propunerea făcută de Vivian Redding în 2006 pentru a, a elimina taxele de roaming și uite ce s-a întâmplat până acum. Ne aflăm în 2015. Deci uh, avem multe idei și propuneri venite din, stat, din partea statelor membre. 23 de state membre și-au făcut propunerile. Nu vreau să spun că 5 state membre nu și-au uh, uh, adus contribuția la acest document, însă statele membre au fost foarte active și sper că statele membre vor susține aplicarea acestei strategii pentru că sunt scopuri obiective pe care statele membre însele uh, le-au uh, stabilit în această strategie. Însă, ca să fiu cinstit, în uh, Consiliu, această propunere a fost făcută în 2010. Eram prim-ministru la vremea respectivă patru prim-ministri Finlanda, Estonia, uh, Olanda au uh, uh, scris o propunere pentru crearea pieței digitale și uite, aici suntem în 2015, avem deja o strategie privind piața unică digitală. Însă, pare rău că trebuie să o spun, nu avem încă o, o piață unică. Trebuie să ne cam grăbim. Uh, sigur că trebuie să creăm condiții mai bune pentru uh, e-comerț, cum putem să susținem libera circulație a bunurilor și serviciilor în sens digital în Uniunea Europeană și înțeleg că trebuie să corectez această greșeală. În primul rând, trebuie să discutăm și să abordăm uh, Uh, fragmentarea. Avem 28 de seturi de reguli în ceea ce privește protecția consumatorului, uh, regulile contractuale, în special pentru IMM-uri este practic imposibil să înțeleagă cum protejează aceste reguli consumatorii din 28 de state membre diferite, care sunt uh, obligațiile pe care uh, le au furnizorii de uh, servicii care decurg din aceste reguli. Dorim să propunem o lege a contractelor modernă, vorbind despre bunuri și servicii digitale, acest spațiu este nereglementat. Numai în anumite state membre există uh, reguli, dispoziții în ceea ce privește bunurile digitale, însă majoritatea statelor membre nu au astfel de dispoziții naționale uh, privind bunurile și serviciile uh, digitale. și nu avem uh, astfel de dispoziții la nivelul Uniunii Europene. Deci uh, este un teren virgin și sperăm că vom veni cu soluții bune. Vorbim despre bunuri uh, palpabile. Mă refer la achizițiile online. Uh, vrem să oferim uh, acest contract modern nu am avut tot atât de mult succes în uh, armonizarea regulilor privind protecția consumatorului. cu o legea uh, europeană privind vânzările. Acea lege nu a trecut, însă sperăm că uh, legea despre care v-am vorbit va uh, susține comerțul electronic. Apoi, uh, prețul de livrare a coletelor în Uniunea Europeană. Sunt uh, sondaje care indică care sunt principalele obstacole pentru companiile și consumatorii noștri. Și pentru a fi corecți, aceste prețuri nu se bazează pe costurile proprii. Uneori aceste prețuri sunt uh, de două până la cinci ori uh, mai mari decât uh, livrările pe plan local. În unele cazuri, această diferență, în comparație cu prețurile interne, este chiar de 22 ori mai mare. Însă, în Estonia, diferența este de 9,5 ori. Deci fiecare poate să înțeleagă că aceste prețuri nu se bazează pe costuri. Știm că ultima parte a călătoriei coletului este cea care este cea mai scumpă și se regăsește în preț. Uh, livrările din uh, Belgia în Polanda uh, sunt mai ieftine decât livrările din Polonia în Belgia pentru un colet de 2,5 kg. Asta din cauza deci din Belgia în Polanda 14, Polonia 14,3 și invers 22 de euro. Sigur, uh, într-o direcție uh, prețul este 27 de euro, în altă direcție 42 între Suedia și Danemarca. Deci uh, am uh, comandat un uh, covor atunci când m-am mutat aici și am plătit pentru nu știu câte kilograme, oricum mult, doar 8 euro. Vrem mai multă transparență, nu vrem să reglementăm costul livrării coletelor. Vrem mai multă transparență și sperăm că acest lucru ne va ajuta să ajungem la prețuri convenabile, accesibile. Geoblocking, there are two types of geo în ceea ce privește blocarea geografică. It's uh, caused by, uh, let's say, not so good uh, uh, commercial practices. Uh, I think uh, consider că trebuie să eliminăm aceste blocaje, pentru că s-a vorbit de o schimbare a rutei, dar asta e o modalitate politicoasă de a exclude uh, anumiți oameni din uh, modelul nostru și uh, se face cu anumite obiective concrete ești trimis la un alt magazin unde trebuie să plătești mult mai mult pentru același serviciu sau pur și simplu uh, nu ți se oferă anumite servicii. De exemplu, de ce olandezii trebuie să plătească pentru uh, a închiria o mașină în Spania mult mai mult decât uh, cei din alte țări? Asta se întâmplă în ziua de azi în Uniunea Europeană. Doamna Vestager, doamna comisar, încearcă și ea să rezolve aceste probleme se desfășoară niște anchete, dar trebuie să eliminăm acest tip de discriminare în Uniunea Europeană. Nu este acceptabil așa ceva în secolul 21. Sunt practici comerciale discriminatorii. 95% din cetățenii europeni au trecut prin asemenea probleme și pe bază de eh, drepturi de autor. Sigur că nu e o experiență plăcută. Avem 100 de milioane de cetățeni europeni care de acasă, de la ei, ar dori să aibă acces la conținut digital, la cărți electronice, muzică pe internet, filme pe internet, din alte state membre, dar nu pot să o facă din cauza uh, uh acestui fenomen care se numește geoblocking, deci blocajul, blocarea accesului uh, la anumite conținuturi internet uh, din cauza uh, a situării geografice într-un anumit stat. Europenii doresc să aibă acces egal și uh, uh la conținutul pe internet, uh, independent de țara în care se află. Acesta este geoblocking-ul și trebuie să îl combatem. Dacă e să vorbim despre reforma uh, drepturilor de autor, vorbim în trei domenii la care ne-am referit. În primul rând, ar trebui să ne ocupăm cu principiul teritorialității, să nu dorim să distrugem acest principiu. Apoi, excepțiile, vorbesc de biblioteci, de persoane cu handicap, cu dizabilități, persoane vârstnice. Trebuie ca cercetătorii noștri să poată utiliza instrumentele inovatoare pe care le avem. În ce privește principiul teritorialității, care este tema cea mai fierbinte de azi și nu doar, nu doar de azi, ci în ultimele șase luni, Cred că a fost o neînțelegere încă de la început. Unele industrii creatoare au crezut că piața unică digitală va distruge principiul teritorialității pe care e bazat sistemul actual de protecție a drepturilor de autor. Asta nu a fost niciodată intenția noastră. Deci, Protecția drepturilor de autor bazată pe principiul teritorialității nu va dispărea, însă eu nu susțin uh, o exclusivitate absolută bazată pe principiul teritorialității. Oamenii trebuie să aibă acces transfrontalier uh, la uh, conținutul uh, unor opere, sigur, uh, achiziționate în mod legal pe internet. În industria filmului, Iată, au existat inițiative în acest sens, însă la Comisia Europeană nu văd asemenea planuri. Nici măcar n-am avut o strategie pentru piața unică digitală până recent, dar știu că uh, lucrurile s-au schimbat. Sigur, nu e meritul meu. Acest sistem de lansare a unui film pe internet. Uh, bun, industria a cerut o limită de un termen de șase luni, dar mă rog, șase, 12, 16 luni. Industria, din câte știu eu, trebuie să spună ce termen și-ar dori pentru uh, ca aceste filme să rămână în cinema, în cinematografe. E o chestiune ce ține de libertatea de uh, antreprenoriat. Apoi, DVD-urile din nou, investitorii sunt cei care vor să spună care este termenul de comercializare a acelor filme pe format DVD. Când e vorba apoi de filme la cerere, aș dori să am un acces transfrontalier și uh, portabilitatea, caracter portabil al conținutului odată achiziționat. Uh, Dar nu mă refer doar la licențe paneuropene. De exemplu, în Estonia s-au făcut filme bune recent, chiar nominalizate la Oscar în acest an. Însă e clar că producătorii globali nu vor cumpăra o licență europeană pentru aceste filme estoniene, dar poate Finlanda, vecinii noștri, în țările baltice, în Polonia, există interes pentru aceste filme. Și putem vinde acolo acele licențe. Și companiile de televiziune nu trebuie să cumpere licențe paneuropene, ci și pe viitor pot cumpăra licențe teritoriale, însă să existe acces transfrontalier la conținut. Piratajul, sigur, e gratis. Nu trebuie să plătești nimic. Conform sondajelor, 68% din cei care văd filme eh, le descarcă gratis de pe internet. Jumătate dintre acești oameni o fac uh, măcar o dată pe săptămână. Deci 20% din cetățenii europeni utilizatori de internet achiziționează filmele pe internet uh, în mod transfrontalier. E ușor să ai acces la, la uh, conținut transfrontalier, dar trebuie să uh, îl avem legal să avem o situație în care toată lumea are de câștigat, nu de pierdut, cum se întâmplă astăzi. Eu vreau să plătesc, dar nu mi se acceptă banii, deci nu am acces uh, transfrontalier la conținut uh, digital în unele cazuri. Am spus, <laughs> domnule președinte, că nu uh, sunt suficiente 15 minute. Domnule președinte, uh, nu, avem două soluții. Uh, în primul rând, v-aș invita la grupul nostru de lucru privitor la Uniunea Digitală și acolo put, ați putea răspunde tuturor întrebărilor în detaliu. Asta e o posibilitate. Și, desigur, invitația care rămână valabilă și o a doua soluție ar fi să continuăm doar în engleză pentru că programul de lucru al interpreților <laughs> s-a terminat, am muncit din greu, la comisia intre, iată, șapte ore până acum, deci trebuie să înțelegeți că nu mai pot, nu mai pot prelungi șederea în cabine. Oricum le mulțumim că au fost alături de noi, oricum și-au prelungit orarul de muncă și acum vom continua în limba engleză dacă dorim